Good afternoon, colleagues. Welcome to our... Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la sesiunea de după amiază. Primul punct este o prezentare a Curții de Conturi Europene a unui raport special în legătură cu combaterea risipei de alimente. Mă bucur foarte tare să pot ura bun venit doamnei Bettina Jacobsen, și domnului Michael Bain, care sunt alături de noi pentru acest schimb de opinii deosebit. Așa că mai întâi dau cuvântul doamnei Jacobsen și apoi voi uh, permite adresarea de întrebări și o dezbatere. Bun venit, mulțumim că ați venit, e un subiect important și pentru noi, văd și pentru dumneavoastră, dat fiind că există acest raport, așa că noi o să ascultăm ce aveți de spus. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l dați să vă prezint astăzi raportul special al Curții de Conturi Europene intitulat Combaterea risipei de alimente în Uniunea Europeană. Am prezentat deja acest raport în Comisia Com, dar mă bucur că sunt invitată și aici pentru a-l prezenta și comisiei dumneavoastră. Pentru că am citit uh, proiectul de raport pregătit în comisia dumneavoastră. O să vă prezint principalele constatări din, aceste, uh, din acest raport, precum și recomandările și concluziile sale. Știți foarte bine că există această problemă a risipei de alimente și vreau doar să dau câteva elemente de context legate de importanța de mediu și societală și economică. E o problemă care e din ce în ce mai uh, avută în vedere în opinia publică și în rândul politicienilor. Se estimează că o treime din alimentele produse pentru consum uman se pierd sau sunt risipite la nivel global. Comisia estimează că 88 de milioane de tone de alimente sunt risipite anual în Uniunea Europeană. Această risipă vizează întregul lanț de, de la producție până la prelucrare, vânzare cu amănântul și consum, cu mari costuri economice și de mediu. O estimare a ONU a pus uh, costul uh, global la 1700 de miliarde de dolari SUA în fiecare an. Deci e vorba de foarte mulți bani. Nu există o definiție agreată a risipei de alimente la nivel uh, de Uniune Europeană și, prin urmare, nu se poate măsura în mod fiabil nici cantitatea de alimente risipite, nici costul economic al acesteia trebuie să introducem uh, standarde care să ne permită comparațiile pe viitor. După cum știți, Parlamentul European, precum și Consiliul, Comisia și statele membre cu toate și-au exprimat dorința de a combate risipa de alimente. M-am bucurat să văd că raportul curții și uh, proiectul de raport al doamnei Bosan sunt bine aliniate și ne bucurăm că și Comisia e de acord să joace un rol mai important în combaterea acestui fenomen putem să încurajăm toate instituțiile să-și intensifice eforturile în acest sens. Raportul și-a propus să uh, analizeze dacă Comisia poate contribui la o combatere eficientă a fenomenului. Am evaluat mai întâi măsura în care Comisia a tradus numeroasele declarații la nivel înalt politice de a combate uh, acest fenomen și, în al doilea rând, uh, în realitate și, în al doilea rând, am vrut să vedem ce instrumente există deja în politicile curente. Ce am constatat în raportul nostru? Ei bine, mesajul general al raportului este că Comisia nu combate risipa de alimente în mod eficace și că inițiativele și politicele curente pot fi folosite mai eficace pentru a aborda acest fenomen. Multe eventuale îmbunătățiri nu presupun inițiative noi sau finanțare publică mai mare, ci o mai bună aliniere a politicilor existente, o mai bună coordonare în cadrul Comisiei și între Comisie și statele membre. Am constatat că măsurile luate până acum au fost fragmentare și intermitente, și că nu există o strategie a Uniunii în ceea ce privește risipa de alimente. În ciuda importanței crescute a uh, risipei de alimente pe agenda politică, ambiția Comisiei s-a diminuat în timp. Absența unei definiții comune pentru risipa de alimente și o, un cadru de referință agreat față de care să se țintească reducerile, au împiedicat realizarea de progrese. Există câteva domenii de politică europeană care probabil vor influența comportamentul tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare cu alimente, însă am constatat că nu există evaluări de impact pentru aceste politici din perspectiva risipei de alimente. Domenii principale de politică, cum ar fi politica agricolă comună, pot juca un rol esențial și ar putea fi folosită mai bune pentru a combate risipa de alimente. În acest context, regret foarte tare reticența Comisiei și a DG Agri în special de a recunoaște că agricultorii sunt cei care sunt primii care trebuie să combată fenomenul. De aceea m-am bucurat să văd că proiectul de raport pregătit de doamna Boson Uh, subliniază de asemenea că toți actorii din uh, lanțul de aprovizionare, nu doar vânzătorii, distribuitorii cu amănuntul și consumatorii, au răspunderea de a acționa și de a combate risipa de alimente și pierderile alimentare. Celălalt lucru pe care vreau să-l subliniez ține de donarea de alimente, o modalitate foarte eficientă de a reduce risipa de alimente, așa cum se arată și în raportul doamnei Bosan. Am văzut că încă există um, obstacole în care a donării de alimente și că nu există coerență sau claritate în legătură cu anumite dispoziții legale. Așa că ce recomandăm noi, Curtea de Conturi? Așa cum uh, spuneam, Comisia are un rol esențial de jucat în combaterea uh, risipei de alimente împreună cu statele membre. Raportul nostru include o serie de recomandări care considerăm noi ar putea să contribuie la o luptă mai eficientă împotriva uh, risipei de alimente. Mai întâi, o strategie a Uniunii Europene care ar trebui să fie consolidată și mai bine coordonată. De asemenea, ar trebui să se continue măsurile inițiale ale Comisiei și să se creeze un plan de măsuri pentru anii care urmează. În al doilea rând, uh, prin coordonarea diferitelor politici cu potențial de a combate risipa de alimente, Comisia ar trebui să ține seama de risipa uh, de alimente în viitoarele evaluări de impact și să o integreze mai bine în viitoarele politici și, în al treilea rând, ar trebui înlesnită donarea de alimente care altfel s-ar pierde, ar fi irosite și Comisia ar putea clarifica interpretarea dispozițiilor legale care descurajează donarea. Comisia ar trebui să încurajeze exploatarea pe viitor a posibilităților existente de a dona alimente și ar trebui să încerce să găsească o soluție pentru a încuraja donarea de alimente și în alte domenii de politică. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru cooperare în vederea acestui audit și pentru angajamentul pe care și l-a asumat pentru a îmbunătăți și mai mult uh, combaterea acestui fenomen. Acum este momentul să demonstrăm că suntem serioși. O nouă platformă pentru experiență, schimburi de experiență, e foarte bună, dar dacă nu re rezolvăm problema reală a faptului că nu avem o definiție europeană pentru risipa de alimente și niciun cadru de referință față de care să măsurăm, uh, și nu avem nici angajamente clare pentru a ține seama de impactul politicilor uh, din diverse domenii asupra risipei de alimente, mă tem că vom rata multe oportunități și pe viitor. Ar fi păcat pentru cetățenii europeni și pentru generațiile viitoare care vor plăti prețul. În încheiere vreau să mulțumesc doamnei Borzan, uh, raportoarea Andy, care a pregătit un text excelent și vă încurajez să mențineți presiunile asupra Comisiei pentru a face ceva în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau cu plăcere la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dat fiind că ați menționat-o și pe doamna Borzan, membra noastră, îi și dau cuvântul pentru că e cea care a inițiat uh, acest uh, proiect de text. Mulțumesc! Doamna Iacobson, vă mulțumesc pentru discursul acesta care ne încurajează. Sunt de acord cu tot ce spuneați uh, și aș vrea să subliniez că Uniunea Europeană e una dintre comunitățile cele mai avansate și bogate și are, prin urmare, obligația morală de a reduce cantitățile uriașe de alimente care se risipesc în fiecare an. Risipa de alimente înseamnă risipă de resurse care au intrat în producerea acestor alimente, cum ar fi apă, sol, uh, muncă, electricitate, carburanți și alte resurse valoroase și de multe ori uh, prețioase. În fiecare an facem risipă cam în cantitate de 88 de milioane de tone. 33% e acoperit de uh, gospodării, 19% de uh, instituții publice, 10% uh, restaurante și uh, la fel de mult și uh, agricultura. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest document de excelentă calitate, foarte cuprinzător. Și trebuie să spun că momentul în care a fost publicat raportul a fost cât se poate de oportun. Pentru că atunci când e vorba de eforturile noastre Uh, pentru acest raport parlamentar. El vine la un moment foarte util. Am folosit multe idei și date din acest raport în propriul nostru text. Curtea de conturi a influențat în mod pozitiv, deci, activitatea Parlamentului. Am încercat de asemenea să vedem dacă Uniunea Europeană contribuie la crearea unui lanț de aprovizionare cu alimente eficient, eliminând uh, risipa. S-a arătat că deocamdată nu e cazul, dar în raport s-a pus accentul pe metode prin care politicile noastre pot fi mai uh, eficiente în a depăși această problemă. Curtea a stabilit de asemenea că pentru multe îmbunătățiri posibile nici nu e nevoie de inițiative noi sau de finanțare publică suplimentară, ci e nevoie de o mai bună aliniere a politicilor existente, de mai multă cooperare și uh, standarde de cuantificare clară a uh, cantității de uh, alimente risipite. Curtea a spus că nivelul de ambiție al Comisiei Europene în combaterea acestui fenomen a scăzut de-a lungul timpului. Mai mult, noi considerăm că măsurile actuale sunt fragmentare, intermitente și nu suficient de coordonate în cadrul Comisiei. În legătură cu donarea de alimente, există mai multe obstacole, cum ar fi interpretări diferite date legislației existente. Acestea ar putea fi îndepărtate astfel încât donarea de alimente să fie mai simplă, ca să se evite risipa sau pierderea alimentelor. De ce există o risipă atât de mare de alimente? Răspunsul e destul de complicat și uh, trebuie spus că agricultorii uneori nu pot să-și vândă produsele, uneori ele putrezesc chiar pe câmp, prelucrătorii nu folosesc decât o parte a materialului, materiei prime, uh, Uh, distribuitorii uneori, uneori uh, nu pot să vândă și nu au cum să doneze, cetățenii la rândul lor nu își planifică bine cumpărăturile și aruncă alimente, deci în fiecare etapă trebuie să încercăm fie să prevenim risipa de alimente, fie să redirecționăm alimentele către donații, fie pentru consum uman, fie animal, sau pentru compost, pentru producție energetică și așa mai departe. Problema, cum spuneam, e destul de complicată și, prin urmare, trebuie să avem o politică și, de fapt, mai multe politici coordonate la nivel uh, local, regional, național și european și să includem pe toți cei implicați. Avem actualmente peste 52 de reglementări care influențează direct cantitatea de alimente risipită în Uniunea Europeană și în mod pozitiv și în mod negativ și dintre ele 29 sunt regulamente, 10 directive, 3 decizii și 10 recomandări. Acestea, în esență, sunt acte legislative vizând agricultura, sănătatea, pescuitul, mediul, protecția consumatorilor, politici fiscale și comerciale. Raportul la care am lucrat se va referi uh, la o mare parte a acestor uh, reglementări și va identifica acele domenii uh, care nu sunt suficient reglementate și în care Comisia și statele membre ar putea să intervină cu influență pozitivă pentru reducerea risipei alimentare. În amendamentele pe care le-am pregătit împreună cu colegii socialiști, ne referim la faptul că uh, Adesea consumatorii plătesc uh, prețul pentru această risipă și statele membre nu se folosesc suficient de programele de fructe și legume în școală. Mai sunt și practici comerciale neloiale care de asemenea au impact asupra risipării de alimente. Vom cere comisiei să introducă risipa alimentară în evaluările de impact pentru a vedea care va fi, care ar fi impactul PAC și uh, al politicii comune de pescuit. Vom cere statelor membre să folosească fondurile disponibile, cum ar fi cel de dezvoltare rurală și pentru persoanele defavorizate, pentru a încerca să încurajeze donațiile de alimente. Cea mai mare parte a recomandărilor uh, din documentul uh, Curții de Conturi vor apărea și în documentul nostru. Trebuie să recunosc că mie nu-mi place uh, ideea sinergiei, dar, într-adevăr, ambele instituții pot face presiune asupra Comisiei pentru ca ea, la rândul său, să facă mai mult pentru a combate risipa de alimente. Deci, mulțumesc echipei de la Curtea de Conturi, condusă de doamna Bettina Jacobson, pentru un document foarte util și oportun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Borzan, doamna... Dulei. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, studiu, acest raport vine la momentul cel mai oportun, cum spunea și colega mea, și aș vrea să subliniez că, dincolo de unanimitatea dintre afirmațiile, sau suprapunerea aproape perfectă între afirmațiile dumneavoastră, am mai trăugat Uh, ceva. Ar trebui să redăm alimentelor și alimentației importanța și valoarea cuvenită, pentru că până la urmă aruncăm ce nu, nu, nu face doi bani și dacă aruncăm înseamnă că nu punem preț pe alimentele noastre. Deci, de fapt, uh, Trebuie să educăm cetățenii și să facem, deci, campanii de informare, de promovare, să încurajăm combaterea risipei de alimente, pentru că în unele state membre astfel de activități practic nu există încă în prezent. Ați vorbit mult despre sectorul primar, nu numai despre el, dar foarte mult. N-am auzit o diferențiere între pierderi și risipă. Și în momentul producției se pierde foarte mult pentru că nu trebuie să se înțeleagă că agricultorii risipesc de dragul risipei. Eu sunt agricultor și vreau să produc pentru a hrăni pe, pe oameni, nu ca să arunc. Dacă se ajunge la asta, sunt mai multe cauze. Că nu vrea piața, anumite produse. Anul, acum trei ani am creat o asociație care stabilește legături directe între producători și cetățeni, astfel încât, uh, măcar în cazul în care nu pot vinde produsele, agricultorii să le poată dona celor care nu au suficienți bani să-și cumpere de mâncare. Ați vorbit de politici europene, foarte bine, dar să, atenție, să nu cerem PAC să regleze, să soluționeze probleme pentru care nu a fost gândită și care nu se regăsesc printre obiectivele sale. Să contribuie e un lucru, dar să o transformăm uh, și să o folosim ca instrument în această luptă, mi se pare că ne înșelăm, ne greșim lupta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Scrolac. Să Scrolac. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuće. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, în primul rând, ca numele verzilor să mulțumesc curții de conturi pentru un raport excelent. Și eu sunt uh, raportor responsabil cu pachetul economie circulară și problema deșeurilor alimentare ne preocupă și am lucrat mult pe acest subiect. Cred că e important să fim eficienți în combaterea acestor deșeuri. Din ce am auzit astăzi de la raportor și uh, din partea colegilor la Curtea de Conturi, se pare că nu suntem eficienți aici și de aceea cer Comisiei și statelor membre să facă mai multe pentru a combate aceste deșeuri alimentare. Și îmi pare rău când colegii din Parlamentul uh, European nu sunt tocmai activi când vine vorba de legiferare. Problema deșeurilor alimentare nu este doar una legislativă. De multe ori auzim că se spune că ar trebui făcute mai multe pentru producția alimentară, pentru evitarea organismelor modificate genetic, însă câteodată aceste lucruri nu corespund nevoilor de sănătate pe care le avem. Noi ar trebui însă să acționăm uh, în interesul nostru și să evităm deșeurile alimentare. E și o problemă de etică până la urmă. Mă bucur că am atins acest subiect și cel al economiei circulare. Deși unii cred că n-ar fi necesară o definiție în acest domeniu, eu cred că aceștia greșesc. Eu cred că pentru a face ceva împotriva acestei probleme, trebuie mai întâi să o definim. În încheiere, așadar, aș dori să adresez o întrebare a reprezentanților curții. Aveți vreo recomandare pentru eurodeputați? Ne puteți spune cum putem pune acest, acest subiect mai sus pe ordinea de zi? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Zomăr, mulțumesc și curții pentru raport. E un subiect uh, multe aspecte și un subiect dificil și tocmai de acolo se pleacă, de la lipsa definițiilor coerente. Au spus-o deja mai mulți colegi ce înseamnă pierdere și ce înseamnă risipă. Mulți vorbesc și de pierderi în uh, cu recolta, alții vorbesc de dăunători, de insecte. E clar că avem nevoie de definiții. Altfel nu putem începe să combatem această risipă, crearea aceasta de deșeuri. Pentru că altfel nici nu știu despre ce vorbesc. Aș dori să mai subliniez că, sigur că nu doar gospodăriile private și comerțul ar fi responsabile pentru aceste deșeuri. Dar totuși 53% se, sunt cauzate de gospodăriile private. Și aici, iată, marea problemă pe care o discutăm de atâta timp. Oamenii știu, de fapt, prea puțină despre alimente în ziua de astăzi. Ce înseamnă alimentele? Oamenii nu mai cunosc marea varietate, mulți n-au mai învățat sau nu mai gătesc singuri. Și de aici rezultă o serie de alte uh, probleme în societate, în special problema obezității. Cred că statele membre au pierdut pasul aici cu evoluțiile și cu informarea cetățenilor. Valoarea alimentelor. <clears throat> Să știm ce valorează alimentele și cum se tratează acestea. Până la urmă, nu e vina oamenilor că nu știu nimic. Nu mai au legătura cu agricultura pe vremuri. Peste 80% din cetățenii Europei trăiesc în zone urbane și atunci le lipsește informația de bază. Dacă nu mai învață la școală și la grădiniță, de unde să știe? Aici trebuie să facă statele membre mai mult și aici Comisia ar putea ajuta, sigur, uh, fiind activă în acest schimb de idei, de bune practici. Eu cred că aici uh, e marea problemă, că lipsește educația. Și dacă reușim să transmitem cetățenilor noștri aceste informații despre alimente și produse, atunci putem discuta și despre data limită, de, care n-ar mai fi așa problemă la alimente. Mă, jumătate din produc, din uh, consumator nu știu ce e cu data până la care trebuie consumat un produs sau înainte de care să fie uh, consumat un produs și de aceea apare o mare risipă și mulți aruncă produsele deși sunt încă bune pentru consum. Nu cred că e necesară crearea unei platforme noi. Cred că există și alte soluții. Vă mulțumesc. După două minute fac un semn discret pentru că trebuie să respectăm timpul și să avem timp pentru viitoarea dezbatere, următoarea dezbatere. Am închis lista de vorbitori. Continuăm cu doamna Copa. Două minute așadar. Mulțumesc, doamnă președinte. Unul din motivele risipei Voi veni și eu cu amendamente, dar aș dori să mă concentrez pe un motiv și anume valoarea alimentelor, valoarea care scade. În uh, țara din care vin există, în Polonia există cursuri care susțin că n-ai mai putea mânca pui la fel și carnea de curcan e plină de o serie de substanțe, de aditivi, pesticide se regăsesc acolo în același timp. În același timp, aș atrage atenția spre unei alte situații din Polonia, unde au apărut recent <clears throat> articole despre falsificarea alimentelor. Sunt mulți care câștigă foarte mult din astfel de activități și aș dori să discutăm despre sancțiuni pentru astfel de persoane prinse sau controlate măcar. Din păcate, sancțiunile nu sunt prea mari și acești oameni fac averi. Mă întreb așadar, stimată doamnă, dacă nu cumva regulile sunt prea relaxate, dacă nu cumva există prea puțin uh, control. Presa din Polonia vorbea de etichetarea alimentelor, de lista de ingrediente și s-au constatat probleme. Încă în, uh, în anii 90 au existat încercări de, de falsificare și de influențare sau de modificare a alimentelor din diferite motive încercări s-au făcut deci deja de pe atunci și mă întreb dacă n-am putea discuta despre valoarea alimentelor la nivel european, o discuție mai largă. Fie că vorbim de agricultură, de fermierii primesc doar câțiva cenți pentru produsele lor și apoi distribuitorii și supermarketurile câștigă mult mai mult. Poate că am putea introduce niște reguli aici ar trebui tratată și această problemă. Nu mă voi mai referi la alte elemente, dar se vor regăsi în amendamentele mele. Mulțumesc, domnul Florenț. Cu tot respectul pentru doamna din Polonia, dar ce spuneți dumneavoastră trebuie să spuneți la Varșovia, nu aici. Acolo puteți modifica aceste, această situație. nu putem să facem o legislație europeană ca să vă protejăm de propriul guvern. Ar fi culmea. Stimați uh, invitați, în primul rând mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Am auzit niște zvonuri din partea comisiei că în ultim, până în ultima perioadă Comisia de Mediu ar fi fost uh, conducătoare de proiect pe acest domeniu și că o doamnă cu importanță din comisie a zis la un moment dat că până aici și dosarul ăsta se mută la DigiSanco. Iar problemele de mediu, care au fost deja discutate în Comisia de Mediu, nu vor mai fi discutate în, sau n-au mai fost luate în calcul în continuarea dosarului. S-a ținut cont de toate aspectele posibile și imposibile, numai de probleme de mediu nu. Există un astfel de conflict în comisie sau ce informații aveți dumneavoastră? Colegele din grupul meu au spus atât de multe că n-aș mai avea ce să adaug. Dar, ce vreau să spun? Când îmi uh, aleg eu cartofii, firma de la care iau, um, distribuitorul McCann, nu acceptă cartofi mai mici de 3 cm. Dar eu, ca producător, trebuie să-i scot din pământ pentru că altfel îmi cresc la anul printre sfecla de zahăr. Mai am și taxe pentru curățare și mai trebuie să și plătesc ca să scap de acei cartofi pe care nu-i pot vinde. Deci dacă m-ar ajuta cineva, aș vrea ca acești mari distribuitori și numesc în special pe McCann, care apoi livrează către uh, McDonald's, ăștia ne chinuie pe noi fermierii. Cu orice urmă mică pe uh, cartof, care dispare la, la spălat și curățat, dar ei trec în altă categorie și nu mai sunt plătiți fermierului. Mulțumesc. Odpowiem koledze, że trzy czwarte... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le spun uh, colegilor că 75% din uh, alimente vine din uh, străinătate, deci sunt importate. Yeah, but the control is going on Mulțumesc, dar controlul se face în țara dumneavoastră, spune domnul Florenț. Mulțumim, doamnă Șierperic. Ce credeți dumneavoastră? Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o dezbatere aprinsă. Mi se pare foarte interesantă. Aș dori să reacționez la cele spuse de către doamna Zomă și de domnul Florenț. Aș dori să mulțumesc și uh, doamnei Deli, raportarea noastră din umbră. vorbim despre aceste produse care sunt scoase din circuit și deci agricultorii trebuie să plătească pentru a le elimina și se ascunde în spatele acestui uh, fenomen o adevărată economie. În țara mea am uh, abrogat uh, legislația în acest domeniu. Și o doua observație. Clar că poți avea instalații pentru a produce energie pe bază de deșeuri, de exemplu, sau poți să lași uh, cartofii respectivi în pământ. Cred însă că cel mai important este să informăm pe oameni. Eu am încercat uh, uh, să lansez diverse campanii de sensibilizare. Eu am învățat la școală câte ceva despre mâncare, despre hrană, dar nu știm care este uh, situația astăzi. Trebuie ca oamenii să știe, să fie informați uh, Uh, ca ei să cumpere în cunoștință de cauză. Deci, uh, aceste campanii de sensibilizare sunt foarte importante. Iar în ce privește sectorul uh, Eureka, în țările de jos, Van der Valk a făcut porții mici care nu generează prea multe deșeuri, de exemplu. La fel și lanțul alimentar Hain folosește și alte mijloace pentru a Uh, folosi în mod optim produsele fără să existe deșeuri. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. S-au spus deja foarte multe pe acest subiect. Îi mulțumesc și eu, domnule Jacobsen, în mod expres pentru acest raport. Ne l-ați prezentat în detaliu și ne-ați arătat cât de important este să se facă ceva. Mulțumesc și domnei raportor uh, colegii mele, doamna Bojan. Dacă producția de alimente, uităm de fapt că folosim și resurse energetice și emitem CO2. Și acestea au efecte asupra mediului. Dacă mai avem și o pierdere de 10% sau mai mult, vă dați seama unde ajungem. În uh, pachetul uh, circular economic ne-am angajat ca jumătate din risipă să fie economisită. Dar acum întrebarea este jumătate din cât anume? Nu putem dacă nu uh, stabilim o definiție clară. Și colegii mei au mai vorbit de risipă, de pierderi și la pierdere, avem în continuare multă risipă, pentru că, de exemplu, dacă le stocăm greșit și se strică, le-am ris- sau risipit. Există, de exemplu, inițiative în Franța, unde există și legislație deja care spune clar cum trebuie gestionate uh, alimentele care rămân, de exemplu, în marile restaurante sau după un eveniment cu catering. Există inițiativă și în Germania, unde plătești mai ales în plus dacă n-ai terminat de mâncat. Dacă n-ai mâncat totul din farfurie. Întrebarea e în ce măsură putem face ceva la nivel european și cum putem ataca această problemă în statele membre. Și apoi data limită de pe produse, data până la care un produs poate fi folosit. Și aici am putea face ceva la nivel european ca să avem în ansamblu o risipă scăzută. Mulțumesc, doamna Dali. Thanks a lot, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Jacobson pentru prezența sa aici Mm, mulțumesc și raportoarei noastre, doamnei Borzan, uh, care a pregătit un uh, raport care se ocupă de acest subiect excelent și vă menționez pe ambele pentru că cred că e un exemplu foarte bun de uh, cooperare între două instituții deoseb- uh, diferite pentru a pune accentul pe un subiect atât de important. Mai ales pentru că risipa alimentară, așa cum spunea Biliana, nu e doar un subiect politic, e o chestiune morală ne îngrijorează extrem dacă uh, ne uităm la cifrele menționate din raport și dacă ne gândim că, de exemplu, fiecare european uh, risipește cam 180 de kilograme. Nu e, nu, nu e chiar uh, o cantitate mică. E un rezultat foarte interesant. În raportul dumneavoastră spuneți că Comisia nu combate risipa alimentară în, fod, în mod eficient și că a scăzut și nivelul uh, ambiției în acest sens, însă ce mi s-a părut și mai interesant e că nu uh, sunteți pentru noi inițiative, ci pentru punere în aplicare eficientă a inițiativelor existente. Și v-ați referit la uh, o chestiune foarte importantă. Faptul că e nevoie de valori de impact Uh, în ce privește aceste inițiative de a combate risipa alimentară. Și uh, v-aș fi recunoscătoare dacă ați uh, elabora puțin cum evaluările de impact ne pot ajuta pe plan, pe plan concret, inclusiv, inclusiv la legiferare. Sigur că suntem la Uh, curent cu problemele din domeniul agricol, dar uh, am dorit să știm uh, și care este poziția dumneavoastră. Cum putem folosi politica agricolă pentru a ne asigura că se produc mai puține alimente care sunt aruncate după aceea? Însă, dincolo de tot ce ține de politică, cum uh, putem să ne asigurăm că risipa alimentară este combătută la nivel de gospodărie, de exemplu? Și cum putem să sensibilizăm opinia publică în legătură cu această provocare? Și un uh, ultim uh, aspect. Ați, ambele ați menționat donarea de alimente. Spuneați că trebuie să încurajăm donarea de alimente. La ce măsuri concrete vă, vă gândiți? pentru a încuraja donarea de alimente, astfel încât să schimbăm lucrurile în mod radical. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peticini. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc reprezentantei Curții de Conturi, mai ales uh, pentru uh, toate măsurile propuse pentru a combate risipa alimentară. E un subiect la comisia noastră care face parte din așa numitul pachet uh, deșeuri, cu alte cuvinte, pachetul economia circulară. Uh, avem și un raport pe inițiativă cu privire la risipa alimentară. Așa cum a spus un antevorbitor, e foarte important să obținem clarificări înainte de două deci să, să Uh, depunem eforturi pentru atingerea obiectivelor fixate până în 2030. Dar e clar uh, că prevenirea, preîntâmpinarea uh, risipei de alimente este foarte importantă. Deci trebuie să investim mai ales în campanii de informare, de formare a copiilor la școli să le explicăm oamenilor cum pot să facă ca să nu risipească alimentele. Deci să punem accentul pe prevenire, în primul rând, și după aceea să uh, Uh, să ne asigurăm că alimentele nu ajung să fie deșeuri, deci să le, să le salvăm în momentul în care sunt încă consumabile. S-a vorbit uh, și despre deșeurile organice și de mm, alimentele care pot fi reciclate pentru consumul uman, dar și ca furaje. Dar și uh, deșeurile bio pot fi bine folosite. Am putea să ne gândim, de exemplu, la un regim fiscal, la o taxă pentru uh, donările de alimente. Nu știu dacă vom uh, reuși astfel să atingem obiectivele stabilite în documente, dar în orice caz, doar prin fiscalitate am putea să facem uh, o schimbare. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o acordați de a răspunde succint și a vă prezenta uh, proiectele Comisiei în acest domeniu al combaterii risipei uh, alimentare. Deci pentru a preveni și a reduce pierderea de alimente. Aș dori să liniștesc uh, temerile exprimate atât de către Parlament cât și de Curtea de Conturi. S-a spus că Comisia nu are suficientă ambiție sau hotărâre în acest domeniu. Uh, suntem uh, de acord că e vorba de o chestiune transversală care uh, vizează mai multe domenii de politici, beneficiile prevenirii risipei de alimente și a reducerii sunt clare, am putea gestiona mai bine resursele, s-au făcut trimite și la agricultură, dar și la mm, zăcăminte, uh, la resursele piscicole, de exemplu, cu consecințe pozitive pentru mediul înconjurător dar și ca oportunitate de a folosi mâncarea neconsumată pentru a ajuta persoanele nevoiașe. Ne angajăm să depunem eforturi pentru a atinge aceste obiective și sperăm să obținem o, un răspuns holistic, să includem toate domeniile de politici. Avem un plan de acți- acțiune, deci pachetul economia circulară și vă pot informa și că Digi Santé Uh, este direcția generală competentă de la Comisie, dar toate serviciile de la Comisie uh, care nu sunt uh, prezente în sală sprijină acest obiectiv pe deplin. Deci nu cred că e, uh, uh, sunteți îndreptățiți să vă faceți griji. Sigur că uh, nu doar Comisia trebuie să acționeze, ci și uh, statele membre, actorii din lanțul alimentar, uh, de la producție și apoi în fazele ulterioare și sfârșind acest lanț cu consumatorii. Instrumentul pe care l-am lansat, platforma europeană, la care s-au făcut mai multe referiri, Uh, curtea ezita, nu, uh, știe, nu, nu spunea că nu știe dacă este uh, metoda potrivită pentru a atinge obiectivele noastre în domeniul prevenirii și a reducerii risipei alimentare, dar plus valoarea europeană a unei astfel de platforme e că e un loc unde se poate face un schimb de bune practici și în care putem să obținem un angajament și mai puternic din partea tuturor actorilor. Uh, astfel încât uh, să spunem că eforturile depuse până acum în uh, acest forum, în acest for de schimburi, au fost încurajatoare. Și avem dezbateri planificate și pentru a doua parte a anului. Planul de acțiune a dus și la rezultate concrete Sigur că eurodeputații au atras atenția asupra acestor obiective. Trebuie, sigur, să descrie mai bine în ce constă risipa alimentară. Încercăm să obținem și o definiție a deșeurilor și, sigur, că nu putem să anticipăm uh, schimburile care vor avea sau negocierile care vor avea loc pe marginea directivei uh, cadru privind uh, economia circulară, dar, în orice caz, încercăm să avem o metodologie comună, o descriere concretă. Noi nu noi de la Comisie nu considerăm că e nevoie despre o definiție juridică uh, suplimentară, ci că avem uh, nevoie de o uh, descriere în fiecare, pe fiecare verigă a lanțului alimentar a conceptului de risipă alimentară și apoi să vedem și ce obiective ar putea fi atinse, credibile această reducere cu 30% până în 2020 uh, nu e uh, obiectivul uh, corect, ci 50%. Acesta este obiectivul pe care l-am stabilit noi. Sigur că da, am, am măsurat mai bine, am putea monitoriza mai bine risipa alimentară. S-a spus mai multe despre donarea de alimente. E foarte important să încurajăm donarea de alimente. Cadrul juridic actual e interpretat Uh, în mod diferit în statele membre de către autoritățile competente, câteodată chiar de, de către factori implicați. Am înțeles că abia acum se explorează potențialul donării de alimente dar, în orice caz, e foarte important să publicăm niște linii directoare pentru a înlesni donarea de alimente. Avem un proces în curs și mai ales uh, ne vom ocupa de taxa de TVA-ul. Un eurodeputat s-a referit la această măsură fiscală pentru a încuraja măsuri concrete la fața locului. Am uh, uh, auzit și apelul legat de un proiect pilot pentru schimbul de bune practici, răspândirea celor mai bune practici. Sigur că și posibilitatea ca, deci, ca uh, mâncarea nefolosită să fie transformată în furaje este foarte importantă. Am mai, ascultat, uh, am mai auzit această sugestie într-o dezbatere. Comisia, uh, comisia uh, a participat și la Comisia Agri și cred că suntem cu toții pe aceeași uh, lungime de undă în legătură cu impactul practicilor concrete, faptul că consumatorii trebuie să uh, încearcă să, să înțeleagă exact miza economiei de alimente. Apoi și uh, data de validitate, felul în care produsele sunt etichetate, e foarte important. Acum colectăm mai multe date și sperăm să avem o uh, bază mai solidă pentru decizii ulterioare. Am uh, comandat un studiu pentru ca noi să culegem cât mai multe informații în legătură cu practicile uh, factorilor eh, implicați. Sigur că nu trebuie să neglijăm nici faptul că activitățile din acest domeniu nu trebuie să pună sub semnul întrebării angajamentul nostru de a menține acest nivel, nivel de siguranță alimentară foarte ridicat în Europeană. Și există și alte instrumente pentru a garanta această uh, securitate alimentară. Poate că vă amintiți, doamna președinte, acordul recent cu privire la propunerea Comisiei, cu privire la controle pe tot, uh, în tot lanțul alimentar. E un uh, instrument foarte important pentru statele membre. Sper să apreciez, uh, apreciați angajamentul nostru. Sigur că e loc și de mai, de mai bine, e nevoie de eforturi suplimentare. Am amintit că depunem eforturi acum și care vor da roade pe viitor, sunt convins. Mulțumesc! Mulțumim! Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Jacobson ca să tragă concluziile acestei dezbateri atât de interesante. Dacă doriți să reacționați, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Așa cum s-a spus, În această dezbatere au uh, intervenit multe puncte de vedere, multe uh, sugestii pentru combaterea risipei alimentare. Mi-au fost adresate și câteva întrebări legate de prezentarea mea. Aș dori să mă refer la câteva dintre ele, să încerc să răspund la câteva dintre ele. În legătură cu PAC, noi am dorit ca subiectul să fie inclus în uh, revizuirea uh, politicii agricole comune. În auditul dumneavoastră, în, am, uh, uh, auditul nostru, am văzut cum uh, pacul și-ar putea aduce contribuția la reducerea risipei alimentare. E un subiect foarte important, într-o, de, deci de, care trebuie să fie inclus într-o revizuire a unei astfel de politici așa de importante, astfel încât uh, fiecare factor implicat să știe cum poate să-și aducă uh, contribuția la atingerea acestui obiectiv. S-a mai pus o întrebare în legătură cu felul în care s-ar putea organiza evaluările de impact. În studiul nostru am văzut cum proiectele de dezvoltare rurală pot uh, reduce deșeurile și pot uh, genera profituri pentru fermieri. Noi uh, ne-am dorit ca aceste revizuiri, de exemplu, să vadă cum am putea reduce pierderile și cum politicile europene ar putea Uh, să fie mai bine uh, coordonate, armonizate. Deci e o misiune pentru comisie atunci când va efectua evaluarea de impact, să vadă cum se armonizează, cum se articulează toate aceste aspecte în mod mai, uh, mai organizat. S-a discutat mult despre definiții și aș dori să mai adaug și faptul că, într-adevăr, e foarte important să avem o definiție comună pentru risipa alimentară. Pentru că, după cum știți, ne-am angajat și să atingem obiectivele de dezvoltare a mileniului, mai ales obiectivul 12.3, Scopul este să reducem cu jumătate uh, risipa alimentară și pierderile în uh, lanțul de producție și de furnizare. Și așa până în 2030. Poate că sunt doar un modest auditor. Aș dori să știu însă cum se poate măsura acest uh, indicator dacă nu există un punct de referință pentru această măsurătoare. Pentru că toată lumea poate să spună că economisim 20-30% din uh, deșeurile alimentare, dar e important să ai și un punct de referință, să știm de ce vorbim ca punct de plecare. Și cred că e o misiune tot pentru Comisie, pentru că e un aspect foarte important atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Mi s-a mai pus o întrebare în legătură cu uh, cum am putea prioritiza mai bine uh, acest subiect al uh, risipei alimentare. Cred că trebuie să continuăm să punem presiune asupra Comisiei și statelor membre, dar am putea cere uh, DG-urilor de la Comisie să coopereze mai bine pentru a obține un rezultat. E o sugestie importantă. Apoi să vedem uh, exemple de reușite în statele membre, bune practici. Există multe inițiative la nivel local cu uh, organizații caritabile, cu bănci de alimente și așa mai departe. Și cred că aceste experiențe pozitive uh, ar fi foarte utile. Cu toții am avea uh, de învățat ceva, ceva de pe urma lor în europeană. Apoi, uh, așa cum am spus, nu e nevoie de o legislație superioară, trebuie doar să folosim mai bine posibilitățile care există în legislația actuală. Să vedem care sunt posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a combate risipa alimentară. A fost o întrebare în legătură cu donarea de alimente, care ar fi care sunt uh, restricțiile juridice cu privire la risipa alimentară. Aveți câteva exemple în raportul nostru. exemplu, uh, TVA-ul pe alimente. E un domeniu în care statele membre au cerut constant Comisiei să clarifice cum ar trebui să se aplice TVA-ul pentru uh, alimentele donate. Deci, într-adevăr, trebuie să vedem dacă aplicăm TVA sau percepem TVA sau aceste alimente donate sunt scutite de TVA și fără a fi uh, a, a, a intra în contradicție cu directiva TVA. Apoi și în ce privește legislația în domeniul igienei, se pare că nu există o definiție clară în legătură cu uh, Uh, felul în care sunt considerate băncile de alimente sau uh, organizațiile caritabile. Deci dacă sunt considerate companii sau firme, ele trebuie să respecte legislația alimentară. Ar putea oare să fie um, excluse din sfera de aplicare a acestor uh, dispoziții juridice? Trebuie să vedem cum am putea să găsim o soluție pentru ca organizațiile caritabile și băncile de alimente să poată să acționeze mai, mai ușor. În fine, aș spune că este vorba de un raport special. El a fost întocmit de către Curtea de Conturi. Noi, ă, după 4-5 ani, ne întoarcem în trecut și verificăm dacă Comisia a dat curs recomandărilor din, raporturi, ă, din rapoartele noastre. Deci, peste câțiva ani, vom avea și un, ă, o acțiune de follow-up pentru a vedea cum s-a rezolvat această problemă a risipei uh, de alimente. Vom publica cu această ocazie poate un alt raport sau uh, vom găsi o altă opțiune pentru a vă informa legătură cu progresele înregistrate în acest domeniu. Sper că am răspuns la toate întrebările. Dacă nu, uh, vă stau la dispoziție și mă puteți și contacta. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru această contribuție și mulțumesc pentru prezența în această dupămasă. Uh, Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu Comisia în legătură cu revizuirea directivelor privind păsările și habitatele naturale. Salut prezența directorului general, domnul Gerhard Crespo, și îi dau imediat cuvântul, cerându-mi scuze și pentru întârziere. Au fost însă multe întrebări la subiectul precedent și cu siguranță vor fi multe întrebări și la acesta. Domnule director, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membrii comisiei, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă aduce informații noi, pentru a raporta și pentru a vă informa despre ce se întâmplă cu acest dosar foarte important, verificarea adecvării directivelor privind natura. Această comisie a urmărit foarte îndeaproape acest dosar. Parlamentul a susținut foarte mult uh, comisia și eforturile ei și ne bucurăm să vă putem spune Uh, ce se întâmplă, care e situația, care sunt pașii următori și, de asemenea, să vă răspundem la întrebări și să discutăm unele dintre problemele pe care poate ni le veți semnala. Bineînțeles, o să vă arăt și câteva imagini ca să fie mai ușor de urmărit prezentarea. punctul de plecare, nefiind surprinzător pentru nimeni. Um, strategia noastră pentru biodiversitate, care ținta ei? Să oprim pierderea de biodiversitate, degradarea biodiversității care e în pericol. Avem în Europa prea multe specii și habitate care în continuare arată tendințe negative. Numai 50% din siturile gestionate sunt gestionate corect. Rețeaua eh, Natura 2000 marină este încă incompletă, există carențe de finanțare și există și cazuri de aplicare inflexibil, inflexibilă și întârzieri cu autorizațiile din partea autorităților naționale și locale. Nu există suficiente cunoștințe, sensibilizare, implicare și cooperare. Și numai 11% din cetățenii europeni au auzit de Natura 2000. Și de asemenea, directivele privind natura presupun măsuri și în afara uh, zonelor Natura 2000. Așa că nu vă va surprinde prima uh, afirmație și anume ținta strategiei europene pentru biodiversitate e în pericol. Știți că în urma celei mai mari, mari consultări publice lansate de Comisia Europeană cu 552.000 de răspunsuri din partea cetățenilor, am avut și o evaluare a adecvării pe bază de probe, de dovezi și de asemenea am avut și o dezbatere de orientare în colegiu pe 7 decembrie 2016 pentru a hotărâi ce facem cu această verificare a adecvării. E prima oară când s-a discutat în colegiu Uh, în felul acesta și concluzia a fost foarte clară. A fost aliniată la ce au spus și statele membre și părțile implicate și Parlamentul. Directivele nu vor fi redeschise. Ele sunt adecvate scopului, însă există probleme. Problemele nu sunt în legislație, ci sunt reprezentate de nevoia de a îmbunătăți semnificativ implementarea directivelor. Trebuie să facem mai mult în acest sens și uh, de aceea e atât de important, pentru că împreună cu multele instrumente pe care le avem în uh, strategia pentru biodiversitate de la conferinții internaționale, CITES, CBD, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, economia circulară, ecologizarea PAC, uh, directivele Nature, toate acestea sunt elemente cheie cu care trebuie să lucrăm pentru a le implementa mai bine dacă vrem să inversăm tendința negativă pentru biodiversitate. Așadar, Comisia a hotărât că nu o să redeschidem directivele, ci că va exista un plan de măsuri cu atenție acordată implementării. Obiectivele acestui plan sunt de a valorifica la maxim potențialul regulilor europene, astfel încât să avem ecosisteme sănătoase de serviciile cărora beneficiază oamenii, natura și economia, deci să exploatăm la maximum potențialul directivelor. Tot prin acest plan de măsuri trebuie să contribuim la strategia europeană privind biodiversitatea și în același timp trebuie să îmbunătățim coerența directivelor uh, cu obiective socioeconomice mai largi. Așa cum vă spuneam, planul va fi susținut și de alte politici, cele privind uh, Uniunea Energetică, uh, economia circulară, obiectivele de dezvoltare durabilă, toate ducând la o implementare mai eficace, mai uh, bună, astfel încât să ne putem respecta obiectivele privind biodiversitatea. Există patru grupuri mari de măsuri, patru domenii principale de măsuri la care lucrăm acum ca să pregătim acest plan de măsuri. Planul de măsuri se va axa pe cele patru principale priorități pe care le vedeți pe ecran. Trebuie să îmbunătățim conformitatea și să încurajăm asumarea răspunderii la nivel politic, avem nevoie de o mai bună îndrumare și o mai bună coerență cu obiectivele socioeconomice. Vă spunem că e nevoie de finanțări mai bune. Trebuie să întărim investițiile în Natura 2000 și să îmbunătățim sinergiile cu instrumentele de finanțare europene și, în al patrulea rând, trebuie să se facă un efort mai mare de comunicare și de implicare a publicului și a părților interesate. Ne referim aici numai la măsuri pe care trebuie să le luăm în următorii doi ani, ceea ce nu aduce atingere în niciun fel viitoarei dezbateri despre viitorul PAC și al cadrului financiar multianual. Noi ne concentrăm pe măsurile concrete pe care putem să le uh, luăm pentru ambele directive ca să îmbunătățim implementarea. Și dacă sunteți de acord, o să descriu o parte dintre măsurile prevăzute în cele patru domenii, în cele patru axe. Dacă începem cu consolidarea conformității și a responsabilizării politice, sunt cinci lucruri de făcut. Mai întâi, statele membre trebuie să completeze, să finalizeze desemnările de domenii. Dacă vrem o implementare mai bună, trebuie să completăm uh, rețeaua de situri Natura 2000. Mai există în continuare goluri, mai ales în domeniul maritim. Pe partea terestră, lucrurile stau mult mai bine. În al doilea rând, din cele 20.000 de situri Natura 2000, care reprezintă un milion de kilometri pătrați, cam 18% din teritoriul Uniunii, numai jumătate au planuri de gestiune. Deci trebuie făcut un efort mare pentru a garanta că siturile Natura 2000 sunt bine gestionate, că au planuri de gestiune bune, pentru că aici constatăm probleme. Nu sunt bine gestionate. În al treilea rând, trebuie să ne ocupăm mai mult de conformitate, promovare și asigurare. V-am prezentat aici raportul uh, de mediu, de implementare de mediu și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pentru această inițiativă alături de toți membrii Comisiei ENVI. Trebuie să includem Natura 2000, natura, biodiversitatea în mod explicit în acest raport, așa cum am și făcut-o și trebuie să începem să lucrăm cu țările pentru a face schimb de bune practici, pentru a include în cadrul lor uh, procesul biogeografic de uh, abordare în comun a problemelor. E inter- important, deci, să se creeze uh, planuri de măsuri și platforme de dialog. Știți că în Uniunea Europeană uneori avem probleme când unele specii intră în conflict cu oamenii, carnivorele mari, de exemplu. Trebuie să existe un dialog mai bun, mai multă înțelegere, mai multă sensibilizare și mai multă cooperare în acest domeniu. Și uh, aș vrea să vă informez că pregătim o inițiativă și în legătură cu polinizatorii. E ceva extrem de important. În uh, CBD, la Cancun, mai multe țări au lansat această inițiativă și cred că ar fi extrem de importantă și pentru Uniunea Europeană în cadrul acestui plan de măsuri. Ar fi bine să ținem seama de această inițiativă privind polinizatorii care actu, acum este în curs de validare la nivel politic. Ideea ar fi să avem o abordare strategică pentru a rezolva una dintre problemele cele mai mari pe care le avem, și anume declinul polinizatorilor. Trec la al doilea domeniu, mai bună orientare, mai bună îndrumare, astfel încât să avem o implementare mai de succes. Aici, verificarea adecvării ne-a arătat că trebuie să îmbunătățim implementarea, Trebuie să eliminăm o serie de abordări în materie de autorizări, astfel încât calitatea să meargă mână în mână cu uh, dezvoltarea economică și trebuie să îmbunătățim documentele de îndrumare. Am văzut că în multe țări există confuzii despre ce se poate și ce nu se poate face. Cum pot fi gestionate nat- siturile Natura 2000, protecția speciilor și așa mai departe. Există o cerere puternică de îndrumare mai bună și pot să vă spun că vom avea această îndrumare online în toate limbile oficiale ale Uniunii, astfel încât să putem ajunge la toți cetățenii din statele membre. Mai mult de 20 de documente uh, orientative sunt disponibile deja, ne vom asigura că sunt distribuite corespunzător și ne vom ocupa și de unele specifice pe anumite subiecte deosebit de importante. Vom încerca să creăm de asemenea mai multe mecanisme de sprijin, consiliere, proceduri de autorizare și așa mai departe. Din experiență știu că în multe țări nu există cunoștințe suficiente despre felul în care trebuie să funcționeze directivele. Asta trebuie să facem, să lucrăm cu autoritățile, să le susținem. Bineînțeles, tehnologia va fi importantă. Copernicus, sateliții, santinelele lansate recent Um, ne pot oferi informații foarte utile despre ce se întâmplă pe teren și despre ce putem face cu ajutorul tehnologiei ca să fim mai eficienți în gestionarea rețelelor, rețelei Natura 2000. Și nu în ultimul rând, considerăm că e foarte important să integrăm și uh, valoarea serviciilor de ecosistem în uh, planificare și luarea deciziilor. E o altă decizie care este în curs de analiză și sperăm noi va fi uh, prezentă și în planul nostru de măsuri. Al treilea domeniu, consolidarea investițiilor. Putem discuta mult de gestionare, de investiții, dar dacă nu ne ocupăm de o finanțare corectă, nu o să reușim niciodată. Și aici vedem că există în multe programe multe fonduri disponibile. În fondul de dezvoltare regională, în cel pentru pescuit, în cel pentru dezvoltare rurală. Și cred că se pot face multe dacă reușim să creăm sinergii între toate aceste fonduri. Suntem siguri că trebuie să le aliniem ca să obținem mai bune rezultate în ceea ce privește biodiversitatea. De asemenea, vrem să creăm indicatori fiabili pentru a urmări cheltuielile legate de natură. E esențial să avem o urmă a acestor uh, cheltuieli în diferitele programe și, de asemenea, am vrea să creăm mecanisme de a susține finanțarea Natura 2000 din sectorul privat. Există unele inițiative, cum ar fi uh, Land Stewardship sau Natural Capital Financing Facility, pe, condusă în programul LIFE de către DG-ul nostru, care pot fi de asemenea instrumente utile pentru a atrage investiții private. Bineînțeles, trebuie să promovăm investiții strategice în restaurarea zonelor naturale și în infrastructura ecologică. Dacă putem face o legătură între siturile Natura 2000 și dacă putem crea aceste coridoare verzi, ar fi un instrument foarte important. Și nu în ultimul rând, vă anunț că lucrăm de asemenea și la o majorare a părții fondurilor Life Nature, a părții pentru biodiversitate, și vrem să creștem cu 10% fondurile din cadrul actual pentru partea de natură, astfel încât să arătăm că LIFE nu e doar uh, ceva ce ține de PAC, ci poate juca un rol și pentru biodiversitate. Deci vrem să acordăm mai multe fonduri acestei dimensiuni. Și ultimul domeniu, comunicarea și implicarea uh, stakeholderilor. Spuneam că puțin cetățeni știu despre Natura 2000. 95% dintre cetățeni susțin politica de mediu a Uniunii, doi din trei doresc să facem mai mult și numai 11% știu ce este Natura 2000. Anul acesta e un an istoric, e a 25-a aniversare a directivei Habitat Natura 2000 și a 25-a aniversare a programului LIFE de asemenea practic, pe 21 mai sunt aceste aniversări și am dorit, cu sprijinul Parlamentului European, să avem o declarație, să declarăm ziua Natura 2000 în Europa pe 21 mai și v-am invita să transmiteți acest mesaj în favoarea naturii, a diversității, să organizați uh, evenimente în site-ul Natura 2000, să vorbiți cu cetățenii, cu tinerii, să vă gândiți la toate lucrurile pe care am putea să le facem și pe care poate nu le facem sau nu suficient. Am putea împreună și noi și cu Parlamentul să facem mai multe. De asemenea, să acordăm premii Natura 2000 pentru pentru uh, exemplele bune de gestionare și mulțumesc membrilor Comisiei ENVI care ajută, participă la evaluarea acestor site-uri Natura 2000 în acest program. Există și o legătură puternică cu, cu patrimoniul cultural. Anul viitor, 2018, va fi anul european al patrimoniului cultural. Trebuie să uh, încurajăm aceste legături cu natura și, de asemenea, să implicăm și autoritățile locale și regionale. Știți că în comisie s-a hotărât că Comitetul Regiunilor ar trebui să fie implicat, foarte implicat, pentru că una din provocările pe care le avem în îmbunătățirea implementării e aceea de a colabora mai bine cu autoritățile locale și regionale. Deci, platforma ar, Comitetul Regiunilor ar fi o platformă care ar încuraja dialogul și, de asemenea, vreau să menționez importanța Corpului de Solidaritate European. Știți că e o inițiativă care va avea și o măsură privind natura și biodiversitatea cu sprijin LIFE și în care tinerii din Europa se vor putea oferi voluntari pentru uh, a participa la măsuri privind Natura 2000. Deci e și aici o dimensiune importantă, implicarea tinerilor. Bineînțeles, toate acestea nu vor da roade decât dacă avem și sprijinul dumneavoastră. Și contribuția dumneavoastră va fi esențială. Mai mult, poate că ați observat în prezentarea mea că dintre măsurile pe care le-am menționat în cele patru domenii, majoritatea figurau și în rezoluția Parlamentului European din februarie 2016. Așadar, rezoluția dumneavoastră ne inspirat, ne inspiră în continuare și aș vrea să știu dacă mai aveți și alte idei, alte probleme pe care vreți să le menționați, astfel încât să ținem seama de ele. Bun. Care sunt pașii următori? și ultimul meu diapozitiv, am vrea să avem nu neapărat un plan de măsuri, ci măsuri concrete, nu doar vorbe, discuții abstracte, ci evoluții concrete. Biodiversitatea e periclitată și trebuie să fie clar, trebuie să fim clar, precis și practici, să avem uh, date țintă, să știm cine ce face, să implicăm regiunile, autoritățile locale, dar să lucrăm și cu statele membre și cu instituțiile europene și de asemenea cu toți factorii vizați. Programul actual pentru adoptarea planului de măsuri spune că va fi adoptat până la sfârșitul lunii aprilie, luna viitoare. Pe 15 mai urmează să lansăm ziua Natura 2000 și, de asemenea, am vrea ca și Parlamentul European, să participe la lansarea conferinței din 6 iunie, o conferință în care planul de măsuri uh, urmează să fie prezentat, dezbătut cu toți actorii implicați și um, relevanți pentru implementarea sa. Bineînțeles, probabil și Parlamentul va dori să organizeze audieri sau alte evenimente noi, acum, după toate aceste discuții, dezbateri despre natura și uh, verificarea adecvării directivelor, să trecem cu urgență la acțiune. Toată lumea e îngrijorată de schimbările climatice și încă n-am reușit să transmitem cât de urgentă e uh, această strategie privind biodiversitatea și uh, schimbările climatice și biodiversitatea sunt două fețe ale aceleși, aceleiași monede și trebuie să facem mai mult și pe plan mondial și în Uniunea Europeană și de aceea vă cerem sprijinul, vă invităm să ne comunicați ideile dumneavoastră, să contribuiți și mai ales acum că finalizăm acest plan, vă rugăm să ne ajutați să implementăm cu urgență aceste măsuri ca să îmbunătățim situația. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim mult, domnule director general. O serie de observații pozitive, aș spune, și mă bucur de disponibilitatea de a lucra împreună cu Parlamentul pentru a face lucruri concrete pentru a spori conștientizarea în rândul uh, cetățenilor. Mulțumesc pentru propunere și sper că vom uh, reuși să facem ceva împreună pentru a sărbători aceste două programe importante care aduc o plus valoare pentru Uniunea Europeană. Dau acum cuvântul colegilor. Mă rog, cine dorește să ia cuvântul și încep cu domnul Florence nu doar pe listă, ci și în inima mea. Stimate domnule director general, mulțumesc pentru prezență. Deși sunt fermier, eu fac parte dintre cei care spun să nu le deschidem directiva, ci să o discutăm, de fapt, să, să o îmbunătățim. Se spune că e nevoie de doi ca să dansezi un tango. Cerem uh, cetățenilor și politicienilor să ajute ca totul să fie implementat mai bine. Dar mai există un alt partener, fermierii. Eu știu despre ce vorbesc. Am o zonă FFA la mine și câteodată mă întreb cine stabilește ce pot face acolo includeți și pe proprietarii de terenuri în uh, discuție. Nu spun că trebuie să faceți tot ce vă cer ei, dar să vă dau un exemplu concret. În acea zonă să cereți o distanță minimă. Există țări care cer 70 de metri de jur împrejur. Există alții care cer 1000 de metri de jur împrejurul acestor suprafețe ați dublat atunci suprafața și orașele nici nu pot uh, construi în apropiere. Deci eu vreau ca regulile să fie comparabile. Un exemplu foarte bun există în țările de jos. Îl va spune colega. Nu se poate vâna în țările de jos. Rezultatul, eu sunt vecin al Olandei și gâștele zboară de la mine înspre Olanda și distrug acolo grădinile. Vă invit, mergem împreună. La mine e liniște, pe grădinarii mei asta e bucură. Dar grădinarii olandezi sunt disperați și asta am auzit și din Franța. Trebuie să avem instrumente comparabile. Nu vin să spun că totul trebuie să fie mai simplu, nu. Dar dacă nu avem elemente comparabile, nu putem merge la fermieri să le recomandăm astfel de terenuri Natura 2000. Și încă un punct, lupul. E, lupul e bine venit, după părerea mea, nu vă îngrijorați. Dar ce face comisia în unele țări, cum de exemplu în Suedia, unde le spune faceți-mi o evaluare despre cum să păstrăm sigur lupul. Există niște reguli în uh, această directivă. Suedezii au, guvernul a făcut-o de trei ori. Am avut o formulare mai robustă pentru care a trebuit să mă scuz, dar de trei ori ați trimis un răspuns ciudat țineți cont de acest uh, aspect. Am fost în Serbia ca președinte al vânătorilor și serbii mi-au spus, auzi, uh, prietene, dacă Comisia ne impune lucruri așa cum o face în alte lucruri, țări europene, cum e în cazul lupului, și repet, eu sunt prieten cu lupul, sârbii mi-au spus că nu, nu vor să intre în UE au spus că vor, uh, se vor decide în funcție de cum se aplică această directivă fauna flora habitat în Serbia, ca să se decidă dacă aderă sau nu. Mulțumesc. Două minute, vă rog, de vorbitor. Am o listă lungă de vorbitori. O listă pe care o închid acum. Că mai dorește cineva? Domnul Gerbrandi și doamna Mila și doamna Gerling. Bine, mulțumesc. Domnul Linz. Mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur întru totul uh, și continui pe ideea colegului Florence. Pe de o parte, salut faptul că Comisia ne-a prezentat ce urmărește, ce plan de acțiune are și eu fac parte dintre cei care au spus că nu e necesar să redeschidem întreaga directivă, dar că e într-adevăr necesar să modificăm uh, liniile orientative. Deci aș avea o întrebare pentru a doua provocare pe care ați descris-o, și anume îmbunătățirea acestor linii orientative. Ne puteți spune în ce detaliu vor fi uh, reformulate acestea? Pentru că din uh, Germania, din țară, primesc adesea întrebări despre aceste linii orientative și există multă nesiguranță în transpunere și în uh, aplicarea acestora. Mai am și o observație generală. Îmi puteți descrie, vă rog, cum funcționează procedura când un stat membru vă anunță că s-a schimbat uh, situația unei specii, un animal din care există, iată, mai multe exemplare, situația s-a îmbunătățit, ce face comisia și cum se schimbă în cele din urmă statutul de protecție în urma unei astfel de schimbări. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Briano, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Eu fac parte dintre cei care se bucură că directiva va fi îmbunătățită fără a fi redeschisă printr-un plan de acțiune. Să provocarea cred că e foarte mare. Noi credem că aplicarea de către statele membre în mod pozitiv a directivelor arată că un plan de acțiune trebuie să fie oarecum elastic. Aceste directive sunt destul de vechi și ați constatat și dumneavoastră că în uh, mediul înconjurător s-au schimbat niște lucruri, de exemplu schimbările climatice. Mă gândesc la specii care erau foarte protejate în trecut, apoi au mai fost protejate doar uh, un pic și astăzi există în număr foarte mare. Există exemple și în domeniul pescuitului în acest sens. Pe de altă parte avem marile carnivore. Pe de altă parte, acum avem specii care sunt protejate în anumite țări, dar nu și în alte țări. Păsări călătoare, de exemplu. și trebuie uh, protejate diferit. Trebuie să arătăm și tinerilor că diversitatea biologică trebuie protejată și că populația trebuie implicată, trebuie cointeresată. Dacă acest lucru se face pozitiv, e foarte bine, dar aceste zone de protecție trebuie să reprezintă și o șansă, nu doar să fie o, un chin. În unele state membre nu se intervine, natura este lăsată așa cum este, dar în alte țări diversitatea biologică apare abia prin intervenția omului. Mă gândesc la zona Alpilor, de exemplu, și cred că avem nevoie de acest plan de acțiune, dar și de flexibilitate în transpunere. Domnul Dorfman. Mulțumesc. Ce au spus antevorbitorii e corect. Domnule director, vreau să vă întreb, ați spus că au participat 525.000 de mii de oameni la sondaj. Și câți dintre cei 552 de mii au fost afectați de directiva? Câți trăiesc în zone unde directiva are aplicabilitate și câți alții trăiesc în uh, orașe mari și consideră că zonele periferice sunt cel mult de vizitat în uh, weekend. Deci dacă ne uităm la răspunsuri în detaliu, cine ce răspuns a dat, vom vedea uh, că entuziasmul pentru multe reguli eh, Natura 2000 diferă de la o zonă la alta și asta ține de cele spuse de antevorbitori. În multe dintre aceste zone există o zonă în care oamenii și trăiesc și trebuie să poată trăi și asta de sute și mii de ani. Și în aceste zone se încearcă atingerea unui echilibru între folosirea pământului și protejarea lui. Și dacă apare un dezechilibru, dacă oamenii au impresia că echilibrul se pierde și dispare și că nu mai pot lucra acolo pământul, nu trebuie să ne mirăm dacă entuziasmul scade. Drept urmare, și eu uh, trăiesc într-o zonă unde există o mare dezbatere în acest sens, pentru că proprietarii de terenuri, mai ales fermierii, nu mai sunt de acord cu aceste elemente. Și cel mai important lucru spus deja, anumite specii, anumite animale, extinderea lupului, al um, ursului, al râsului, al castorului, al egretei. Trebuie înțeles că oamenii nu sunt încântați când aud că trebuie să se teamă de lupul din pădurea prin care copiii merg la școală. Și oamenii nu înțeleg de ce nu există posibilități de intervenție. Vă dau un exemplu din Italia. Vânătoarea e interzisă și se vânează 300 de lupi ilegale fiecare an. Păi nu asta e, trebuie să fie soluția. Că oamenii simt că trebuie să se ajute și braconează aceste animale. Așa cum spunea și colegul Florenț, trebuie competențe subsidiare și flexibilitate în aplicare. Dacă acestea nu există, rămâne până la urmă o confruntare între nivelul european și nivelul local. Și vă mai pot spune un lucru și mă opresc. În multe regiuni din Europa, în multe regiuni din Europa, Uniunea Europeană nu-și face prieteni cu acest proiect Natura 2000. Mulțumesc! Vă rog să respectați cele două minute, deși știu că toată lumea are multe de spus, dar trebuie să respectăm și pe ceilalți. Domnul Iavăr. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Calia Crespo pentru introducere. Am așteptat acest plan de acțiune. Dacă aș fi cinic, aș spune că era menționat încă la început, în cele spuse de comisarul Velo, Vela, am crezut deja că directiva e bună și problema e în implementare. Dar, mă rog, mai bine mai târziu decât niciodată și după această consultare publică cu peste 500.000 de participanți, cred că e tot mai clar că avem nevoie de acest plan de implementare. Dar cât privește planul de acțiune, am câteva întrebări. Pe proces, în prima parte. Cum uh, dorește Comisia să elaboreze acest plan? Care este calendarul? De calendarul l-ați spus, dar cum se va potrivi consultarea publică cu această întreagă procedură? Apoi, în al doilea rând, uh, ce poate face Comisia pentru a face statele membre să aibă planuri de management pentru siturile Natura 2000 și cum poate susține activ statele membre în elaborarea acestora. A treia întrebare, inspecțiile de mediu și autoritățile de mediu care joacă un rol cheie în implementarea acestui plan, ce poate face Comisia pentru a ajuta și pentru a ajuta statele membre să elaboreze astfel de sisteme coerente. Apoi integrarea politicilor, știu că nu mai am mult timp, ne putem aștepta la o verificare generală când vorbim de biodiversitate și conservare, să vedem asta în toate domeniile politice. Și ultima întrebare, cum poate să apară, eu știu, un procentaj pentru biodiversitate în bugetul următor sau uh, ce se poate face în, această, în acest cadru financiar multianual după 2020. Mulțumesc. Hazekamp. Hazekamp, mulțumesc, doamnă președinte. 40% din zonele euro, eh, eh, din eh, suprafața europeană, e de, de, sunt declarate zone de biodiversitate, ori la noi nu există astfel de zone protejate, e, poluarea este tot mai Uh, dăunătoare. Mă bucur de faptul că Comisia intenționează să acorde o prioritate sporită acestor zone protejate. Ne pare rău că uh, tot mai des uh, protecția naturii, ocrotirea mediului sunt sacrificate la nivel local pentru activități economice tot mai profitabile. Eu aș putea să vă dau un exemplu concret unde e nevoie de o intervenție clară. Trebuie să protejăm flora, dar și fauna. Uh, și directiva păsări protejează păsările în Europa. Însă nu peste tot la fel. Milioane de păsări migratoare folosesc Malta ca escală pe, în uh, călătoria lor și organizațiile de protecție a păsărilor acordă mare atenție Uh, acestor uh, păsări, însă totul este dat uh, peste cap de către autoritățile malteze, care au luat măsuri care vor avea efecturi negative, negative asupra populației de păsări migratoare. Nu mă aștept ca autoritățile europene să ia, autori, să ia măsuri în acest domeniu. Cred că e o competență a statului membru în acest weekend s-a lansat, uh, a început uh, sezonul vânătorii păsărilor. Eu cred că trebuie să punem capăt uh, vânării păsărilor migratorii. Trebuie să se aplice cu adevărat directiva Natura 2000 eu m-am adresat uh, domnului uh, ministru Muscat și bineînțeles că dacă doriți să semnați această scrisoare, o puteți face mai ales uh, prin folosirea mail-ului. Vă pot pune la dispoziție toate informațiile importante. Mulțumesc! Ik kan u zeggen, nu een heel ander geluid uit Nederland. Ik, uh... Doamna Shire-Piric, eu vă voi prezenta o abordare diferită. Cea din țările de jos, E din greșeala mea, pentru că am votat pentru Natura 2000. Bruselul a exercitat presiune, toată lumea ne spunea trebuie să adoptăm această directivă și ni s-a spus că fermierii vor putea să continue să-și desfășoare activitatea în mod normal. Însă, cred că riscăm să dăm uitare faptului că uh, terenul uh, cultivabil face parte și el din uh, patrimoniul nostru natural. Aș dori să știu dacă ați vorbit cu fermierii din țările de jos, pentru că li se spune că nu mai pot să-și cultive pământul pentru că există uh, tuneluri de hârciogi. Și uh, se spune că este o problemă pentru că uh, într-o anumite zone apar uh, liliecii, uh, care acolo își construiesc cuiburile, exact la fel și pentru pești pescu- uh, pescarii uh, nu mai pot să meargă să pescuiască unde vor. Dar marile companii pot uh, să construiască turbine oliene, de exemplu, fără niciun fel de problemă. Cred că trebuie să dăm dovadă de coerență. Trebuie să, într-adevăr, să încercăm să echilibrăm interese diferite, dar aș dori să le reamintesc tuturor. Haideți să nu uităm ce spunea domnul Linț. Haideți să încercăm să avem niște linii directoare, sunt foarte importante, dar să nu uităm pe cei care trăiesc uh, la firul ierbii, pe țărani, pentru că dacă îi uh, supărăm pe ei, s-ar putea să întoarcă spatele Europei. Mulțumesc. Doamna Ocan. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem bucuroși că nu au fost fuzionate într-o singură cele două directive, așa cum vroia la început Comisia. <clears throat> Și e bine că acum ne concentrăm pe o bună implementare a celor două directive. Ar trebui să avem un sistem care să protejeze cu adevărat biodiversitatea și care sprijină cu adevărat natura. Acest sistem Natura 2000 e foarte potrivit ca sistem paneuropean, ca sistem general și de aceea și întreba Comisia, ce mai putem face? Cum putem să vă ajutăm mai bine ca aceste funcții ale Natura 2000 chiar să se traducă în realitate și nu ca fiecare stat să aibă propriile zone Natura 2000 de care se ocupă, ci se creează un spațiu european foarte mare. Și încă o întrebare în legătură cu acea mare participare a celor interesați la consultarea publică, de care m-am bucurat. Înseamnă că a existat un mare interes din partea populației uh, din Europa, a cetățenilor europeni, și atunci cum vă ridicați la înălțimea așteptărilor acestor cetățeni? Mi se pare că sunt multe speranțe uh, implicate și Aș vrea să știu exact ce aveți de gând să faceți. Mulțumesc. Fielner. Fielner. Mulțumesc. Am avut uh, o dezbatere recentă în legătură cu această directivă și eu spuneam că e nevoie de o reformă majoră a acestei directive. Am observat că Comisia a hotărât să nu opteze pentru o reformă radicală, dar m-am tot gândit cum se evaluează, de fapt, legislația. Există mai multe modalități. E foarte important și ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei metode, să vedem cum oamenii uh, percep legislația noastră. Care e sentimentul lor? Care e impresia lor? Și sigur, după aceea putem vorbi despre consultări publice. Știm uh, clar că multe din aceste consultări de fapt nu sunt decât de niște campanii, dacă ne uităm la răspunsurile pe care le primim, dar eu când mă întâlnesc cu alegătorii mei, dacă se vorbește uh, obsesiv despre un subiect, este despre această directivă privind habitatele. Oamenii nu înțeleg cum se aplică. Sigur că putem spune, așa cum se spune și în această dezbatere, cum ne-a explicat și Comisia, și în trecut, și acum, și în viitor, probabil, cum pune în aplicare toate aceste directive. Bun, toate bune și frumoase. Dar dacă avem probleme atât de majore cu punerea în aplicare a directivelor, poate că legiuitorii ar trebui să se gândească cum să formuleze altfel această directivă. Vă pot da un exemplu. Eu locuiesc în apropiere de uh, Stockholm. Uh, există o pasăre care este uh, omniprezentă, e interzis să o ucizi, să-i distrugi uh, ouăle, cuibul și așa mai departe. Uh, dar unii spun că se poate în conformitate cu derogarea de la articolul 9. Dar dacă avem derogări, deci dacă se aplică aceste derogări pentru a, Uh, dacă oamenii care uh, aud că e nevoie de derogări, atunci își dau seama că e o mare problemă. Și eu cred că conceperea acestei directive este uh, greșită. Avem liste cu animale care ar trebui să se schimbe, la fel de dinamică natura, totul se schimbă. Uh, sunt, uh, totul e valabil și pentru lupi, așa cum s-a spus. Bineînțeles că situația e că guvernul suedez de orice culoare a încercat să aporteze comisia pentru a rezolva problema, dar atunci când uh, Ă, vânăm lupi sau cormorani, Comisia vânează Suedia și e greu să explice acest lucru alegătorilor. Și cred că chiar dacă recunosc că e o problemă cu punerea în aplicare, poate dacă asta îi, îndepărte, îi îndepărtează pe oameni de Europa, poate ar trebui să ne mai gândim puțin la cum întocmim de la început legislația, pentru că acum se întoarce împotriva noastră și ne, ne rănește grav. Mulțumim. Domnul Hudema. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului uh, reprezentant al Comisiei pentru prezentare. Într-adevăr, cuvântul cheie aici este comunicarea. Și am um, ascultat intervențiile colegilor. De fapt, dăm vina pe Bruxelles și după aceea pe statele membre și nu există niciun fel de flexibilitate. Cred că este foarte important ca acest plan de acțiune de la Comisia Europeană să sublinieze mai clar care sunt problemele și cum le putem rezolva. Și să existe și ceva flexibilitate. Și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru că a uh, dat curs invitației mele de a vorbi în țările de jos și de a uh, discuta cu factorii implicați, să vedem cum putem pune în aplicare Natura 2000 într-un mod mai bun, ținând cont, bineînțeles, și de efectele socioeconomice. Și așa cum ați văzut acolo, au fost reprezentanții companiilor, a fermierilor, a gospodăriilor. Uh, toată lumea a spus că dacă ar fi mai multă flexibilitate, dacă am venit, la, am, am ajunge la un plan nou, mai bun, cu mai multă motivare, poate că am obține și rezultate mai bune. Și e foarte important, nu totdeauna să dai vâna, uh, vina pe legislația europeană, ci să te uiți uh, ce se poate face și la nivel regional. Și Mă enervează faptul că autoritățile locale spun câteodată că iată ce scriem și ce facem pentru că ne obligă Bruselul. Nu e adevărat. Ar fi foarte important ca atât noi, Parlamentul European, cât și Comisia, să subliniem clar că există o marjă de flexibilitate pentru ca factorii implicați să participă la o uh, masă rotundă și să vină cu uh, rezultate mai creative. Și, în al doilea rând, trebuie să ne mai gândim și la obiectivele Uh, obiectivele realiste, uh, care uh, câteodată sunt fixate chiar la nivel de stat membru. Într-o zonă trebuie să ne întrebăm, vrem să păstrăm uh, natura sau să recreăm natura de acum sute de ani? E nevoie de sute de ani ca uh, să, să reconstruim natura. Și, între timp, companiile, uh, casele, deci gospodăriile vor avea de suferit. Mă întreb dacă este un obiectiv realist să trebuie să ne gândim să, să hotărâm. Uh, deci dacă nu e realist, atunci să ne gândim uh, altfel, să inversăm tendința. Dar, în orice caz, până la urmă, problema e tot de comunicare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Salut faptul că acum Comisia se gândește la un plan de măsuri, era și momentul, e un prim pas pe calea cea bună și Comisia ne spune de asemenea pe bune dreptate că trebuie să ținem seama de lucruri importante, schimbările climatice, biodiversitatea și, bineînțeles, și efectele schimbărilor climatice și efectele pierderii de biodiversitate și, bineînțeles, și efectele unei uh, agriculturii intensive, care distruge chiar natura unor. Deci trebuie să facem ceva, să găsim o modalitate de a găsi un echilibru între agricultură și protejarea naturii, care de multă vreme nu mai e intactă. Trebuie spus că nici în capul nostru nu mai e clar echilibru și relația între om și natură și animale. Am auzit că s-a vorbit de ce pericol mare e lupul pentru copiii noștri. Dacă ne gândim la vânătorii care <laughs> bat câmpurile și pădurile, poate că ei sunt un pericol mai mare pentru copiii noștri. Uh Dacă ne gândim la șansele de a fi atacat de rechini, uh, acestea sunt puțin mai mici decât cele de a fi lovit de fulger și dacă ne gândim și la riscul de a fi atacat de un lup, cam același este. Deci să ne păstrăm echilibrul și să rămânem raționali și să uh, înțelegem unde există cu adevărat risc și dacă e un risc extrem de mic, undeva să ne gândim că poate nu e prea bine să împușcăm mus- musca cu tunul. Mulțumesc. Eh, doamna Aucăn, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și eu comisiei. Vă sunt recunoscătoare că sunteți ca majoritatea comisiei noastre, nu cea de astăzi, ci ca de obicei eh, și cocrotiți natura. considerăm că e nevoie de o planificare și mai clară. la Comitetul Regiunilor, când s-a uh, votat uh, Natura 2000, uh, a fost doar o abținere, n-a fost niciun vot împotrivă. Deci vă dați seama că aleșii locali sunt de partea naturii nu ar trebui să se vorbească numele altora, sau în orice caz nu numele nostru, când se spune că noi nu protejăm natura. Două aspecte importante. La Paris m-am întâlnit cu secretarul general de la Convenția ONU pentru uh, Biodiversitate și el a subliniat că biodiversitatea este foarte importantă pentru climat. Bineînțeles că clima este importantă pentru biodiversitate, dar biodiversitatea ajută clima. Nu se spune acest lucru de obicei. De fapt, uh, nici nu s-a menționat la Paris aproape, dar e un aspect foarte important de care trebuie să ținem cont. Respectiv că biodiversitatea își aduce contribuție la uh, ocrotirea mediului. Și apoi, în legătură cu finanțarea, câteva cuvinte. Problema este că e atât de greu să faci ca un stat membru să plătească pentru daunele pe care le-a provocat. Uh, comisia are uh, atât de mari probleme, ce s-ar putea? Toți banii pe care i-am uh, băgat în PAC, să spunem că cel puțin o parte din ei să fie legați de un bun public, să fie obligatoriu și nu voluntar. Trebuie să facem ceva dacă vrem să ne respectăm angajamentele în cadrul Natura 2000. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, Comisiei pentru, uh, pentru uh, explicațiile furnizate. Aceste două directive, păsări și habitat, reprezintă piatra de temelie a cadrului nostru în ce privește protecția naturii și a biodiversității. E foarte important ca ele să fie bine puse în aplicare, dar să nu uităm că, și să nu punem sub semnul întrebării aceste texte. Uh, cunosc acest subiect pentru că am fost aleasă locală sau regională și deci chiar eu am fost pusă în situația să pun în aplicare aceste două directive. Cred că avantajele aduse de către aceste două directive depășesc uh, ce li se reproșează, de exemplu, uh, povara administrativă sau costurile ridicate. Însă cred că în ceea în acest domeniu al transpunerii directivelor uh, să existe mai multă flexibilitate pentru a ține cont de specificitatea fiecărui teritoriu. Comisia dorește să uh, corecteze uh, problemele legate de transpunere printr-un plan de acțiune. E o soluție bună, dar ca și antervorbitorii mei, aș dori să vorbesc și eu despre lup Există anexe în directiva Habitate care sunt incoerente. Nu se ține cont de specificitățile regionale și punerea în aplicare a acestei directive, fără flexibilitate, a dus la o explozie a populației de lupi în detrimentul creșterii oilor. E o problemă mai ales în Alpii francezi, și acum și în alte zone din Franța, pentru că rupul e tot mai răspândit și uh, năpădește uh, uh, teritoriul francez și creează anumite tensiuni locale. Lupul nu este vânat de nimeni, cu uh, o autorizație specială acordată, deci iată avem de-a face o problemă uh, și există foarte multe tensiuni și sunt și efecte negative asupra turismului uh, la munte, la deal și la munte. Uh, deci, aș dori să adresez o întrebare Comisiei. Ne puteți spune mai mult uh, în legătură cu acest plan de acțiune? Care sunt carențele pe care și le propune să le corecteze și mai ales să ne spună ceva <laughs> despre protecția lupului? Domnul Gerbrandi acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să văd că, iată, atât de mulți colegi uh, iau cuvântul la această dezbatere cu privire la natură și la biodiversitate. De mult discutăm acest subiect. M-a dezamăgit colegul Aer Piric. Uh, comisia nu poate să-i uh, răspundă la acuzațiile false pentru că tocmai a plecat. Dar, în orice caz, cred că e foarte important să facem o diferență între accidente, între incidente și contextul uh, vast. Mulți colegi au vorbit despre uh, uh, cazuri uh, speciale, deci lupuri, cormoran și așa mai departe. Există multă flexibilitate în legislația europeană și cred că doamna Grostet un antevorbitor spunea că mm, flexibilitatea poate fi găsită la nivel regional, între iubitorii de natură și fermieri și vânători și așa mai departe. Dar haideți să vedem contextul mai vast. În 2011 am evaluat uh, Uh, strategia anterioară cu privire la biodiversitate și am ajuns la concluzia că a fost un eșec lamentabil, uh, având în vedere pierderea de biodiversitate. Uh, a apărut o nouă strategie până în 2020, menținerea biodiversității, însă care își propune și restaureze ecosistemele în măsura posibilului. Asta înseamnă că dacă nu s-au făcut pagube irreversibile. Deci, iată, a mers chiar și mai departe. Iată, acum facem un bilanț la jumătatea perioadei și ne dăm seama că nu reușim. E un eșec? Da, e o problemă pentru că e vorba de biodiversitate, biodiversitatea care uh, stă la baza economiei și a bunăstării. Ea ne pune la dispoziție apă, uh, sol, uh, aer curat, asigură polenizarea, reglementează clima și ne protejează de evenimente climatice extreme. Ne permite să trăim noi oamenii. Și e prima propoziție din comunicarea Comisiei, am citat-o. Ideea, de fapt, miza este viitorul nostru al oamenilor, al ființelor umane. În 2011 a fost adoptat raportul meu, atât în ce privește evaluarea, cât și viitorul strategiei privind biodiversitatea, cu unanimitate de voturi la comisia noastră. Deci haideți să respectăm aceste angajamente pe care le facem. Întrebarea mea uh, pentru comisie se referă la calendar. Când va fi publicat planul de acțiune? Apoi, cu privire la finanțare, știm că știm foarte puțin despre nevoile financiare din statele membre. Ați putea uh, obține o imagine de ansamblu și apoi în legătură cu politica agricolă comună. Phil Hogan uh, i-a, uh, angajat pentru a proteja biodiversitatea sau nu? se angajează să nu folosim uh, pesticide, de exemplu, în fermele ecologice. Ar fi trebuit să uh, hotărâm acest lucru cu mult timp înainte. Deci vă rog răspundeți-mi la aceste întrebări, pentru că până la urmă totul se reduce la opțiuni, la alegerile pe care noi trebuie să le facem, noi ca politicieni, și nu în legătură cu mici incidente izolate, ci uh, ținând cont de contextul general. Președinta, alegerile sunt reguli. Mă bucur că v-ați respectat timpul de două minute, doamna Gărling. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Practic, esența intervenției mele a fost deja prezentată de alți colegi, așa că o să spun un singur lucru. E foarte adevărat că oamenii nu pun preț pe biodiversitate și uh, veți vedea că nu mulți ies în stradă pentru ea. Unii, da, cei foarte angajați, dar participarea nu e prea serioasă, până când nu există amenințarea pierderii. Și aduc aminte de Brexit. Această chestiune nu a fost uh, discutat înainte de Brexit, dar acum că există această percepție a amenințării la adresa biodiversității se discută și e cea mai frecvent pusă întrebare în legătură cu Brexitul. Deci lansez uh, avertismentul acesta. Ar fi bine ca Comisia să facă mai multă reclamă, să spună clar oamenilor exact ce au. Cum spunea Johnny Mitchell, nu știi ce ai până n-ai pierdut. Thank you. Uh, Madame Miller. Mulțumesc, doamna Miller. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mă bucur că Comisia respectă ambele directive și că vine acum doar cu acest plan de măsuri cu, măsuri, cu propuneri concrete. Într-adevăr, directivele nu sunt bine transpuse în statele membre. Se știe că unele state membre nu au posibilitatea de a o face. S-a vorbit de flexibilitate deja din câte știu eu, țările de jos folosesc deja uh, aceste situri uh, Natura 2000 și un, o parte a portului din Rotterdam se pare că e afectată. Eu trăiesc într-o regiune muntoasă și personal uh, sunt afectată de Natura 2000 și zonele acelea de interes comunitar uh, și mă interesează să nu ne temem de periclitarea activităților economice. Avem aceste zone care sunt afectate de mai mulți ani și uh, îmi pare rău că proprietarii, agricultorii nu sunt uh, mai mult implicați, ba din potrivă sunt arătați cu degetul. De asemenea, Um, a, nu înțelegem uh, care sunt problemele cu uh, prădătorii mari sau cormoranii, uh, pentru că și noi avem de-a face cu anumite specii care fac uh, probleme și dacă e vorba de lup și alte carnivore mari, nu e vorba de a ataca sau nu oamenii, de atacuri asupra lor, dar uh, dacă există um, nu avem uh, dacă privilegiem agricultura, atunci uh, biodiversitatea de înapoi și la fel se întâmplă și cu fauna și cu flora și trebuie să ne hotărâm dacă favorizăm oamenii sau lăsăm locul întâi unui animal, de exemplu. Mulțumesc. Ultima intervenție, doamna Petikainen. Mulțumesc. În primul rând, probabil pierderea de biodiversitate are legătură și cu schimbările climatice, deci ar trebui să o luăm în serios. Motivele le-am auzit deja. Apoi, cele două directive nici măcar nu ne ajută să protejăm biodiversitatea și de aceea mă bucur că acum Comisia ne propune să, că ne promite că va, va veghea mai bine la buna implementare. În legătură cu flexibilitatea, există deja, pentru lupt, de exemplu, există permisiunea de a-i vâna și ucide dacă sunt o amenințare la adresa oamenilor sau a economiei. Iar când e vorba de măsurile obligatorii, de ce e obligatoriu să plătești taxe? De ce nu suntem întrebați dacă ne place sau nu să plătim taxe? De De ce nu ne întrebați despre modificarea regulilor privind îndatorarea? La fel e și cu protecția animalelor, a habitatelor și a faunei. Da, într-adevăr, e nevoie de reglementări, de garanțiile oferite de acestea. Și despre lupi în Finlanda, politicienii au hotărât împotriva opiniei academicienilor și a funcționarilor și a opiniei publice să se vâneze lupi. Există o problemă cu lupii și la noi și în statele membre, deci întrebarea pentru comisie este în sfârșit aveți de gând să aveți măsuri concrete și ferme pentru a sancționa țările care nu respectă directivele cum trebuie? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general. Ați văzut mult interes, dar cred că intervențiile au fost destul de asemănătoare, așa că vă invit acum să răspundeți. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc tuturor membrilor pentru că dezbaterea ne-a arătat uh, foarte clar că dosarul e unul foarte important. S-au semnalat multe probleme și nici nu mă miră, pentru că discutăm ceva esențial, protejarea biodiversității, adică a planetei noastre. Biodiversitatea, relația sa cu schimbările climatice, așa cum spuneau uh, mulți membri, uh, se repercutează asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri. Voi încerca să mă refer la diferitele chestiuni menționate. M-ați întrebat cine a răspuns, cine a fost interesat de subiect. Cred că cu toții suntem vizați interesați. Nu e vorba doar de un agricultor pe aici, un, uh, o comunitate mai puțin mai încolo. Toți suntem vizați și interesați și de aceea, pentru prima oară în istoria Uniunii Europene, am avut mai mult de 500 de mii de răspunsuri din partea cetățenilor, arătându-ne ceva important. De multe ori era vorba de asociații, uh, federații, dar a fost vorba și de foarte mulți cetățeni obișnuiți care au arătat biodiversitatea importantă. Nu vrem să, să slăbim protecția pentru ea, nu vrem să redeschidem directivele, nu vrem să slăbim sistemul pe care Uniunea s-a străduit să-l creeze și nu vrem acum să inversăm direcția. Știm cu toții că sunt multe probleme cu punerea în aplicare, dar haideți să ne ocupăm de implementare, să căutăm soluții bune, să ne ocupăm de finanțare, de planurile de gestiune, de uh, cooperarea cu statele membre, cu regiunile, cu autoritățile locale. Dar vă rugăm, nu reduceți nivelul de protecție, nu reduceți nivelul de ambiție în ceea ce privește combaterea pierderii de uh, biodiversitate, pentru că dacă faceți acest lucru, vom avea probleme foarte mari și pentru noi, și pentru economia noastră, și pentru toate obiectivele foarte importante pe care domnul Gerbrandi foarte pe bună dreptate le-a reamintit. Multe întrebări, multe probleme, voi încerca să răspund la diferitele întrebări. Mai întâi, au fost întrebări legate de agricultori, dacă aceștia au fost consultați, dacă fac și ei parte din proces. Da, ne-am consultat pe larg cu asociații, cu proprietari de terenuri și planul de măsuri va include platforme, adică dialoguri cu părțile interesate. Vor fi posibilități de a lucra cu comunitățile locale, astfel încât uh, să rezolvăm aceste probleme. Vrem de asemenea să lucrăm cu proprietarii de terenuri ca să ne asigurăm că atingerea obiectivelor natura, de, legate de natura merge mână în mână cu asigurarea situației economice și vom continua să discutăm cu pescari, cu agricultori, cu silvicultori, cu diferite asociații, pentru că trebuie să gândim soluții care să fie în avantajul comunităților locale în multe intervenții am auzit un fel de contradicție între sau o dicotomie între natură și activități economice și cred că unul dintre mesajele Natura 2000 și uh, ale legislației e că protejarea biodiversității nu e incompatibilă cu activitatea economică, cu ecoturismul, cu practici agricole durabile. Există posibilitatea și de a păstra biodiversitatea și de a desfășura activități durabile. Și părțile interesate care ar trebui să se implice cel mai mult sunt agricultorii, că, pentru că dacă au practici uh, nesustenabile, cu atât degradează mai mult natura și deci cu atât au mai puțin de lucru în timp. Și deci trebuie să discutăm care sunt soluțiile. Au fost multe întrebări despre orientări, despre îndrumări. Domnul Lins ne întreba ce cu ele, există multă incertitudine. Primul motiv pentru incertitudine că în unele site-uri Natura 2000 nu există niciun plan de gestiune. Mulți se plâng, legislația nu e clară, dar sau legislația e cât de cât clară, dar nu există un plan de gestiune, atunci e foarte greu să garantezi o gestionare durabilă și de aceea vom încerca să ajutăm statele membre, autoritățile locale și regionale să creeze bune planuri de gestiune. Aceasta e o mare prioritate. Nu putem să avem doar 50% din situri gestionate și restul fără planuri de gestiune. De asemenea, vom pleca de la orientările existente și vom încerca să aducem la zi și să elaborăm, uh, să detaliem aceste ori, îndrumări, orientări pentru a ține seama de problemele identificate când s-a făcut uh, verificarea adecvării. Și o să implicăm toți factorii interesați. De aceea asociem de aproape Comitetul Regiunilor. Avem mai mulți comisari care se ocupă de acest lucru, dar avem și pe reprezentantul de la Comitetul Regiunilor, care se asociază la aceste strădanii. Eu am mers în Comitetul Regiunilor ca să prezint inițiativele și ca să solicit implicare la nivel regional și local. Unii membri ai comitetului au vorbit, ai comisiei au vorbit și despre flexibilitate. Cred că există îngrijorări că legislația e prea rigidă și că poate ar trebui să facem un efort de a introduce flexibilitate sau elasticitate, cum spunea doamna Briant. Cred că planul de măsuri în acest sens va oferi flexibilitate cu respectarea regulilor și această flexibilitate poate fi obținută oferind orientare privind interpretarea cerințelor legale. Dar odată ce am hotărât că nu redeschidem directivele, nu le putem ignora. Putem să interpretăm, putem să lucrăm cu ele, să le adaptăm la situația specifică din diverse regiuni sau zone, dar totul în condițiile respectării cadrului juridic. Domnul Dorfman întreba despre planurile de gestiune, câți cetățeni sunt afectați, cred că am răspuns. Domnul Iavor întreba despre mai multe informații în legătură cu procesul. În primul rând, Programul, calendarul. Vă spuneam, dacă totul merge bine, planul ar trebui să fie gata la sfârșitul lui aprilie. Consultarea publică a avut deja loc și acum, pe baza planului de măsuri, suntem gata să lucrăm la orientări, la îndrumări, să vedem unde trebuie aduse la zi, unde mai creăm și alte îndrumări în acord și în consultare cu statele membre și autoritățile regionale. Inspecțiile și um, punerea în aplicare. Aici aș spune că inițiativa noastră în legătură cu conformitatea și asigurarea. E bine, țintim natura ca și capitol specific în raportul nostru ca să ajutăm statele membre care au probleme și dacă trebuie în unele cazuri să continuăm, dacă se încalcă directivele, vom recurge la procedurile care se impun, deoarece directivele nu au fost redeschise, dar trebuie respectate. Putem oferi sprijin, îndrumare, dar dacă se încalcă legislația, cred, așa cum spun colegilor, că face parte din munca noastră, comisia, suntem plătiți și pentru asta, trebuie să păzim, să asigurăm că legislația e respectivă. Apoi, dacă putem integra mai bine biodiversitatea. Știți că avem un obiectiv în buget uh, să avem 20% din cheltuieli pentru schimbări climatice. Nu avem nimic asemănător pentru biodiversitate. Poate în viitorul cadru financiar multianual se va face ceva de genul acesta. Vă spuneam la început, nu spunem noi ce se va întâmpla pe viitor. Noi vorbim de ce se poate face cu fondurile existente, cu LIFE, inclusiv cu procentajul pentru natură și în materie de îmbunătățire a sinergiilor între diversele fonduri. Dacă după 2020 va fi un acord politic pentru a aloca fonduri specific pentru biodiversitate, va fi minunat. Dar noi, în acest plan de măsuri, ne gândim la inițiative concrete pentru anii următori și nu vorbim deloc despre viitorul cadru financiar multianual. Apoi, multe întrebări despre cormorani, lupi și tot felul de alte specii. Ce facem cu ele? Aș vrea să spun că directiva privind păsările deja oferă flexibilitate pentru uh, rezolvarea diferitelor conflicte. Comisia a oferit îndrumări în multe domenii. Însă, trebuie ca și statele membre să-și asume răspunderea. Când aveți o problemă cu comunitățile locale, uneori, în loc să vă confruntați cu problema, în loc să folosiți flexibilitatea care există în directivă, dați vina pe Bruxelles. Bruxellesul e de vină, se spune. Și cred că trebuie făcut mult pentru a dialoga cu comunica- comunitatea locală, pentru a vedea care sunt problemele. Noi nu credem că lipsa de flexibilitate în directive ar fi problema uneori. Problema e lipsa de dialog, neaplicarea legislației și lipsa de integrare și de găsirea unui echilibru între comunitățile locale și protejarea anumitor specii. Bineînțeles că dacă speciile sunt în pericol, trebuie să le protejăm, dar directivele permit și uh, țărilor în planurile de gestiune să ia măsurile necesare atunci când se confruntă cu pagube grave pentru mediu sau pentru speciile protejate sau pentru comunitățile locale. Cred că ține de spiritul directivei să împace toate aceste obiective. Planul de măsuri va încuraja o implementare mai restrictivă a directivelor. Noi nu vrem să încurajăm o implementare mai restrictivă, ci să aplicăm în mod mai eficient cadrul juridic existent și să găsim un echilibru între certitudine juridică, echitabilitate și flexibilitate. Unii membri ai Parlamentului s-au referit la situații specifice din anumite state membre. Bineînțeles, dacă există, um, dacă nu se respectă specificitățile din statele membre, nu se pot uh, aplica corect planurile de gestiune, deci de aceea am și uh, invitat Comitetul Regiunilor să se implice ca să se țină seama de caracteristicile locale și regionale ale tuturor teritoriilor. Dialogurile bilaterale pe care le vom organiza cu statele membre ne vor ajuta să evaluăm mai bine nevoile și, de asemenea, să căutăm soluții punctuale. Unele întrebări au vizat posibilitatea de a avea ceva mai extins decât Natura 2000. Ce facem cu speciile migratoare care depășesc spațiile desemnate. Cred că ideea inițială a Natura 2000 a fost una unei rețele de spații protejate, de situri protejate, <clears throat> care reprezentând elementul cel mai indicat pentru conservarea biodiversității și ideea de biogeografie, de ecosisteme, de sisteme, de servicii de ecosistem, de infrastructură, se vor regăsi în planurile de management. Domnul Huteman sublinia, ca și alți colegi, importanța comunicării. Și aici, cred, cum spuneați, că acesta e un capitol foarte important al planului. Comunicare cu cetățenii, cu părțile interesate, cu autoritățile locale și să fim cinstiți. Majoritatea speciilor de, sunt în declin acum în Europa. Să vedem ce putem face pentru a rezolva această problemă foarte gravă, dar de bun acord cu comunitățile locale, cu țările, cu regiunile. Și dacă există cazuri problematice, nu ne vom feri ochii de la ele. Colegii mei și eu personal am fost în mai multe situri Natura 2000, am discutat cu comunitățile locale despre probleme și despre soluții. Există soluții perfect eh, compatibile cu dreptul european, dar trebuie să existe voința politică de a rezolva, de a pune la dispoziție fondurile corespunzătoare și de a găsi soluțiile, ținând seama de diferitele interese ale diverselor părți interesate. Doamna Oaken întreba dacă n-am putea sublinia mai mult importanța biodiversității și a unor ecosisteme sănătoase și ne întreba dacă n-am putea avea da mai mulți bani din PAC, de exemplu. S-a vorbit și de articularea între a, politica agricolă comună și strategia pentru biodiversitate. Și aș vrea să spun, cum spune și domnul Gherbrandi, că domnul comisar, când, ca și întregul colegiu au fost perfect de acord. E nevoie de o integrare mai eficace cu politica agricolă comună. Planul de măsuri se va concentra pe îmbunătățirea sinergiilor cu PAC. Trebuie să ne folosim mai bine de fonduri, trebuie să avem integrare mai bună cu agricultura, pentru că altfel nu o să putem atinge obiectivele de natură și biodiversitate, dar planul de măsuri nu poate să uh, Uh, vindece toate relele PAC, a cărei reformă va fi dezbătută anul acesta și la care lucrăm cu toții foarte intens. Doamna Grostet, pe bună dreptate ați spus că aceste directive sunt piatra de temelie a politicii comunitare și vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut această afirmație cu care sunt de acord. Ați vorbit de ceva foarte important, analiza cost-beneficii, raportul lui cost-beneficii. Suntem de părere uh, că beneficiile strategiei depășesc costurile unei lipse de acțiune în materie de schimbări climatice și pierdere de biodiversitate. Și ați vorbit de, bio, de flexibilitate. Ați spus că sunt probleme ce decurg dintr-o aplicare prea rigidă a directivei și vreau să vă liniștesc în sensul că în directiva comunitară există posibilitatea de a ține seama de situațiile de care vorbiți. Ca atunci când există o problemă specifică cu o specie, să se poată lua măsurile necesare. Dar trebuie ca acest lucru să se facă după un dialog, conform unui plan de gestiune și în cadrul unei anumite orientări din partea Comisiei, dacă e nevoie. Cred că putem lucra, acolo sunt problemele și cu autoritățile locale pentru că a găsi soluții. În multe regiuni din Uniunea Europeană există situații unde se găsesc soluții echilibrate și vreau să vă asigur de bunăvoința noastră pentru a lucra și a da mai multe orientări. M-am întâlnit cu regi- eh, directori din regiunile franceze care au venit să vorbească de aceste probleme. Cred că trebuie să introducem mai multe lămuriri și orientările ne vor permite să facem acest lucru. Domnul Gerbrandi a plecat păcat, pentru că vreau să-i mulțumesc că m-a sprijinit, vreau să-l linișesc în sensul că ținem seama și de imaginea de ansamblu, nu doar de incidente. M-a întrebat de program, aprilie, nevoile statelor membre, vom putea să le identificăm și am răspuns și despre politica agricolă că Doamna Gerling vorbea de importanța aprecierii de către cetățenii a biodiversității. E drept că uneori e luată de bună, când nu avem, ne lipsește și de aceea comunicarea e foarte importantă. Doamna Pietikainen a vorbit de statele membre, deci dacă sunt lucruri sau întrebări la care n-am răspuns, cu mare plăcere discutăm în continuare, în bilateral și în concluzie permiteți-mi doar să spun că Comisia consideră că prin acest plan de măsuri chiar putem îmbunătăți situația. Vom putea să o îmbunătățim dacă lucrăm împreună, statele membre, instituții, autorități locale și regionale. Toată lumea e vizată, e interesată de biodiversitate. Și asta am și văzut că răspunderea fiecăruia dintre noi și a dumneavoastră este aceasta de a lucra foarte îndeaproape, de a căuta soluții. Noi suntem dispuși. Eu nu cred că directivele sunt un cadru rigid, imposibil de gestionat, ci din potrivă. Și vreau să spun pe un ton mai pozitiv și că acest dosar ne oferă o mare șansă de a, re, a, de a ne reapropia de cetățeni, de a le arăta care sunt beneficiile ceva concrete, mai ales în, în, într-un domeniu atât de important, protejarea planetei. Sunt și bune oportunități economice, pentru că nu e vorba doar de protejarea speciilor, ci și de practici durabile. Și până la urmă, cred că putem să aducem avantaje concrete pentru cetățenii noștri. Suntem cu toții de acord, cred, și haideți să venim cu un plan de măsuri bun pe care să-l discutăm, să-l implementăm, să sărbătorim ziua Natura 2000, să arătăm exemple bune, să facem schimb de bune practici și să oprim această pierdere de biodiversitate. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Director General. Thank you very much, uh, colleagues. Mulțumim, stimatele domnul, domn director general. Așteptăm cu interes 21 mai să sărbătorim 25 de ani de la aceste directive. Mulțumesc colegilor pentru că au așteptat să discutăm ultimul punct și anume punerea în aplicare a directivei 2435 vorba de răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Domnul Iavor, aveți cuvântul. Domnule, doamnă președinte, dragi colegi, această directivă e esențială în crearea de responsabilitate în mediu, bazându-se pe principiul poluatorul plătește și a fost uh, de curând trecută prin refit pentru a se verifica dacă corespunde în continuare obiectivelor și un nou raport a fost și el publicat în ceea ce privește munca în uh, Parlament, Comisia Envy dă un aviz Comisiei Jurii cu privire la această directivă, iar noi, drept Comisie Asociată, conform regulii 54, avem și noi de intervenit. În ceea ce privește concluziile, așa cum raportul Comisiei arată, în ciuda unor îmbunătățiri, directiva și-a dovedit o eficacitate limitată și probleme diferă uh, în uh, aplicare de la un stat mediu la altul. <clears throat> E o problemă. Există diferite sisteme de răspundere în UE, dată fiind uh, și legătura între diferitele sisteme legale. Și asta subminează standarde comune și expune unele țări membre sau regiuni la consecințe și dezastre. Așa cum reiese clar din uh, textul meu de, proiectul meu de raport, trebuie să tratăm problemele în mod sistematic și să analizăm o viitoare posibilă revizuire a directivei în cadrul acestui exercițiu refit. Pe scurt, putem trata deficiențe de implementare, de exemplu prin planul de acțiune, planul multianual, concentrându-ne pe asistență corespunzătoare pentru statele membre. Însă, pe termen lung, Cred că o revizuire ne-ar permite să extindem uh, domeniul de aplicare și aplicabilitatea directivei, ținându-i, uh, făcându-i responsabil pe toți cei care cauzează daune. Rog Comisia să impună responsabilitate, răspundere pentru probleme pentru sănătatea umană și și eliminarea excepțiilor care există și care se aplică pentru anumite activități. Mai mult decât atât, și acest punct e important, cred că este nevoie să regândim sistemul de securitate financiară, de garanții. S-ar putea implica diferențe în plafoane, un nivel mare pentru operatori, de exemplu, crearea unui fond european pentru dezastre de acest tip și măsuri dincolo de cele obligatorii. Aș mai sublinia că e esențial cum uh, implicăm autoritățile de inspecție și asta și pe răspunderea de mediu. Și în acest context, Comisia ar trebui să continue să dezvolte capacități la nivel european și să facă statele membre să întărească aceste autorități. Aștept cu interes comentariile raportorilor din umbră și a colegilor. Amendamentele pot fi depuse până pe 25 aprilie și sunt sigur că textul poate fi uh, îmbunătățit prin uh, observațiile și propunerile dumneavoastră. Ca ultimă observație, aș dori să vă mai spun că o audiere publică va avea loc în Parlamentul European în seara zilei de 11 aprilie împreună cu Comisia Jurii. Cred că e o bună ocazie pentru a primi contribuții suplimentare din partea experților din afara Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Iavor. Doamna Pietikainen, ca raportor din Umbra, vă rog. Două minute, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc raportorului. Legislația în acest domeniu reprezintă un punct cheie și are o valoare importantă. Cineva trebuie să, plătești, să plătească pentru daune. Fie cei care le cauzează, fie, dacă nu reglementăm lucrurile, cei cărora le uh, aparține terenul sau generațiile următoare. În ceea ce privește acest uh, legislație, punctele cheie există, însă ar trebui să ținem cont de trei aspecte. În primul rând, cât de larg, larg este această sferă, câte acțiuni sunt incluse și cum ar trebui luată în calcul toată activitatea economică și acțiuni intenționate și neintenționate. Problema mineritului a fost o problemă în mai multe state membre. Apoi, în al doilea rând, cum cuantificăm această răspundere și cum se plătește? Asta e partea cea mai importantă. Variază de la un stat membru la altul, în primul rând, în al doilea rând. Ai sarcina probei. Trebuie să arăți un cost exact. Și apoi se pune la îndoială cum poți recupera situația și dacă nu se poate face, atunci uh, cum despăgubești uh, întreprinzători turistici, de exemplu, sau fermieri care nu mai pot folosi acel teren? Cred că ar trebui să ne concentrăm pe costuri, pe sancțiuni și pe compensări. Acestea nu sunt prezente în directivă în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc și două minute. în locul domnului Andrulakis, care e raportor din partea SND. Doamna Dali, vă rog. Mulțumesc. Trebuie să cer scuze domnului Androlakis pentru absență. Mulțumesc domnului Iavor pentru text. În calitate de grup parlamentari suntem de acord cu observațiile raportorului. Credem că această directivă influențează acest regim de răspundere în toate statele membre, însă o serie de aspecte importante rămân totuși la latitudinea statelor membre. De aceea susținem o revizuire a textului în cel mai scurt timp cu putință pentru a atinge o mai mare armonizare și credem că avem nevoie de reguli stricte de răspundere pe toate daunele de mediu și în special dată fiind experiența curent, recentă cu standardele de emisii, unde ar trebui să extindem acest uh, domeniu directivei, să includă și daune asupra sănătății umane și daune din activități care nu sunt neapărat acoperite în acest moment de anexa 3. În ultimul rând, cred că ar trebui să examinăm și ideea introducerii unor obligații pentru astfel de instrumente, pentru operatori și pentru a ne asigura că principiul poluatorul plătește se va aplica întotdeauna. Și ca o notă finală, în numele domnului Andrei Lachis, dânsul așteaptă cu interes audierea comună cu jurii și se așteaptă la o foarte bună cooperare cu domnul raportor și cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc! Audierea publică, da, pe 11 aprilie, vă aduc aminte. Următorul raportor din umbră, doamna Iatamachi. Mulțumesc! continui în finlandeză. Mulțumesc în primul rând raportorului pentru text. El uh, aduce în discuție punctele menționate și de comisie în raportul de anul trecut din aprilie. Principiul poluatorul plătește un principiu pe care îl uh, susțin cu totul, întru totul. Este incredibil totuși că actori importanți consideră că nu e important să încheie o asigurare pentru așa ceva. Știm cât de mari sunt diferențele dintre statele membre în acest sens. Și asta arată și că transpunerea nu funcționează, cel puțin nu în toate statele membre. Poate că asta ține și de resurse și cu corupția și de faptul că cetățenii nu sunt interesați. La fel și când vorbim de definiții, și aici există incertitudini, diferențe de interpretare și asta poate duce, iată, la diferențele dintre statele membre. Avem nevoie de claritate și o direcție clară în care să ne îndreptăm. Însă eu nu sunt sigur că acest fond european ar aduce cu sine ceva. companiile responsabile pentru aceste sume în cazurile în care se depășesc plafoanele. Da, avem nevoie de un uh, nivel, dar uh, avem nevoie de o altă inițiativă, chiar dacă sistemul acesta nu funcționează, sistemul actual nu funcționează, nu cred că soluționăm problema astfel. Apoi... obligația, mă rog, mai sunt aspecte la care trebuie să mă gândesc. Urez tuturor colegilor toate cele bune, le țin pumnii. Domnule Pedicini, vă rog. Grazie, Presidente. Eu mi piacerebbe tantissimo fare un esperimento per... Mulțumesc. Și deci vreau să fac un experiment și să întreb pe cetățenii europeni cum cred ei că se aplică acest principiu al uh, poluatorului plătește. Mulți vor spune că acest principiu nu există, alții vor spune poate că se aplică bine, dar cu dificultăți. Și o altă parte va zice că e dificil să constați cine e vinovat și apoi să știi pe cine să pedepsești. S-a mai spus că abia în 2010 a avut loc transpunerea, chiar dacă cu mari dificultăți între statele membre. Între 2007 și 2013 au existat peste o mie de cazuri cu transpunerea directivei, iar țări precum Ungaria sau Polonia au avut de uh, întâmplat 86% de cazuri. Alte 11 țări nu au avut niciun singur caz, deci diferențe majore. În ceea ce privește Italia, Italia a aplicat directiva mai strict decât era cerut. Am avut 17 cazuri și încă 5 cu daune pe resurse de mediu în perioada respectivă. Deci ne aflăm într-o poziție foarte bună în Italia. Iar în majoritatea cazurilor, S-a și ajuns până într-acolo unde deci cineva va plăti, deci au fost inițiate proceduri respective. Așa stau lucrurile. Însă cetățenii văd lucrurile altfel. Și aici îmi vine exemplul Eva Taranto și uh, frauda cu deșeurile radioactive. O listă lungă, de fapt. Și atunci ne întrebăm cum arată lucrurile cu această directivă, pentru că pot spune un lucru cu siguranță, Cine, în Italia nu se aplică acest principiu. Cine murdărește, nu plătește. Euh, Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Dornando avem acest uh, aviz de directivă cu privire la răspunderea de mediu și trebuie să uh, scriem tema uh, într-un context mondial, pentru că cred că va fi vorba din un aspect foarte important în secolul 21 al dreptului răspunderii. Această reflexie juridică și de mediu nu poate să nege faptul că mecanismele tradiționale de responsabilitate în dreptul civil național fac față tot mai greu problemei răspunderii de mediu. Sigur că toate uh, acestea depind de natura mizei și de amploarea ei. Însă Comisia nu poate să impună un model uniform de responsabilitate în cazul unor daude provocate. Sigur că uh, poate să ceară ca răspunderea să fie asumată în coerență cu uh, legislația europeană în domeniul protecției sănătății și al mediului. Trebuie ca Uh, scutirile uh, pentru riscul de dezvoltare sau cele legate de o licență trebuie să fie încadrate. Într-adevăr, principiul uh, poluatorul plătește trebuie să devină o prioritate. Se tratează diferit, după cum știm, daunele provocate. Dacă cel care provoacă dauna nu poate să plătească, Uh, uh, suma respectivă, se poate recurge la stat, dar fără ca contribuabilul să își aducă contribuția. Trebuie să exploatăm și alte piste pentru a finanța aceste daune și prejudicii. În ce privește uh, depășirea plan, plafoanelor de responsabilitate diferențiată, trebuie să anticipăm daunele. Cu alte cuvinte, să vedem cine va plăta, plăti daunele care depășesc garanțiile financiare existente. Nu credem că crearea unui fond european ar fi o idee bună. Cred că cadrul internațional este, ca ă, de obicei, mai performant în acest domeniu și astfel am putea avea o acțiune mai coerentă, mai ales în cazul ă, unor daune transnaționale de mare amploare. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul comisiei acum. Yes, good afternoon, uh, Madam Chair. Good afternoon, everybody. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor. Mulțumesc pentru că ați inclus acest subiect pe urna de zi. Constatăm faptul că Parlamentul European și Comisia ENVI a studiat tot ce am făcut noi în contextul acestei directive și uh, își aduc contribuția la uh, măsurile pe viitor. Aș dori să mulțumesc autorului avizului, Uh, am avut un contact strâns în ultimii ani și pentru noi este foarte important să discutăm analiza efectuată în contextul raportului nostru de evaluare, dar să mai discutăm și cu dumneavoastră și să vă ascultăm, să uh, vedem care ar fi soluția ideală pentru a face progrese. Foarte pe scurt, o să vă prezint ce am făcut ce progrese am uh, înregistrat de la adoptarea raportului și ce intenționăm să facem pe viitor, sigur și în lumina dezbaterilor de la Parlament. După cum ați menționat, am publicat un raport în aprilie anul trecut, care a stat la baza evaluării. Cu toții ați uh, reliefat uh, probleme care au fost evidențiate, dar aș dori să spun că am și uh, ne-am dat seama că faptul că avem această directivă a dus la o convergență uh, a sistemelor de despăgubiri din Europa față de situația dinainte. Să nu uităm că multe state membre aveau anumite uh, sisteme de despăgubiri Uh, altele nu aveau niciun fel de astfel de sistem înainte ca directiva să fie adoptată. Deci trebuie să recunoaștem progresele înregistrate în unele state membre care au decurs în urma aplicării directivei. Dar, așa cum s-a spus, uh, multe state membre nu au raportat niciun fel de incident. Ori, uh, dilema noastră a fost că Multe state membre consideră că nu au nevoie să folosească acest instrument pentru că sistemele naționale uh, ating aceleași obiective, aceleași rezultate. Și în acest domeniu ne axăm eforturile să arătăm că pentru a atinge obiectivul uh, stabilit uh, de către uh, Comisie prin instrument european sau și cu un sistem Uh, național, n-am putut, deci, să demonstrăm acest lucru cu evaluarea noastră. Și de aceea Comisia a uh, adoptat anumite măsuri sau a propus uh, măsuri în raportul său. Am început deja să uh, le aprofundăm. S-a spus deja, trebuie să armonizăm practicile de până în aplicare. Ele sunt diverse, avem câteva exemple pozitive și am dorit să uh, cooperăm cu statele membre, la fel ca și directiva privind uh, habitatul și păsările, pentru a îmbunătăți până în aplicare la fața locului. Uh, ne gândim la linii directoare și la uh, schimbarea de bune practici, uh, răspândirea lor și așa mai departe. Un al doilea pilon îl reprezintă colectarea de, uh, ba, de date. Noi avem impresia că nu știm exact ce se întâmplă în situații exacte cum se aplică uh, principiul poluatorul plătește în anumite uh, situații. Deci, uh, credem că orice, deci uh, aceste date concrete sunt uh, condiția sine qua non pentru o de, uh, dezbatere ulterioară. Și aș dori să vă informez că la o întâlnire între experți cu reprezentanții statele membre, i-am convins pe experții respectiv să valideze Uh, programul de lucru multianual care va fi publicat în curând, în această săptămână sau săptămâna viitoare va fi pus online și noi credem că este un, uh, o foaie de parcurs concretă pentru măsurile pe care noi le considerăm importante uh, pentru a îmbunătăți punerea în aplicare. În ce privește securitatea financiară, e adevărat, e o problemă. O treime din statele membre au astfel de sisteme. Alte state membre au alte sisteme sau uh, sunt în urmă, dar după studiul pe care l-am publicat și din experiența pe care le avem cu specialiștii, ne dăm seama că este un, un subiect uh, dificil. Cooperăm cu Intel și cu experții din statele membre pentru a vedea cum putem să stimulăm uh, sistemele de, deci până în aplicarea sistemelor de securitate financiară. Și am uh, planificat o revizuire uh, Uh, de mediu un instrument transversal în care identificăm statele membre în care considerăm că e loc de mai bine cu implementarea și facem și sugestii concrete. Și identificăm și statele membre uh, în care considerăm că e nevoie de mai multe eforturi în acest domeniu al securității financiare. Uh, deci, după noi, este o parte integrantă a eforturilor noastre de a îmbunătăți implementarea și de a ajuta statele membre să atingă obiectivele generale ale directivei. Pentru a conchide, pentru noi deocamdată nu a sosit momentul să revizuim directiva. Noi considerăm că s-au înregistrat progrese, că e un potențial uh, cu instrumentul pe care îl avem, un potențial real uh, și sugestiile din uh, avizul domnului Iavo sunt perfect fezabile prin directiva actuală, dacă este bine pusă în aplicare. Pe de altă parte, însă, nu ne opunem unei dezbateri în legătură cu îmbunătățire pe termen lung. Raportorul spunea că e o diferență între perspectivele pe termen scurt și lung și deci de aceea așteptăm cu mare nerăbdare raportul Parlamentului. Vom participa la audiere uh, cu mare plăcere și Uh, ascultăm și poziția Comisiei Jurii și după ce Parlamentul își va face public raportul, avem o bază bună pentru dialog pentru a vedea cum putem uh, uh, perfecționa acest instrument foarte bun pe termen mediu și lung, pentru a atinge obiectivele pe care legiuitorul ni le-a fixat. Mulțumim, domnule Deugenio. Aș dori să dau acum cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuții. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Constat că domnește consensul, suntem cam de acord uh, pe multe subiecte și cred că vom avea uh, o activitate foarte constructivă și interesantă. Mai există câteva chestiuni pendinte interesante Sistemele uh, de securitate financiară, aici nu o să uh, lansez o dezbatere la comisie, dar la reuniunea cu uh, coordonatorii din umbră vom începe o dezbatere detaliată pentru că cred că e nevoie de dezvoltarea acestor sisteme. Și ea nu se poate face dacă se aplică directiva actuală, directiva în vigoare. Deci trebuie să revizuim directiva tocmai pentru a Uh, lansa sisteme uh, de securitate financiară mai performante. Nu, și aceasta la nivel european, nu numai pentru că riscul de mediu este același pentru toți cetățenii europeni și că nu trebuie să existe state membre care să rămână în urmă, ci și pentru a crea uh, condiții egale pentru companii, pentru firme, ca ele să plătească aceeași povară în acest domeniu al răspunderii de mediu. Și în fine, pentru că multe din, uh, uh, de, de, de, din uh, daunele de mediu provocate au o dimensiune transnațională. Dacă nu creăm un sistem european, riscăm să avem sisteme paralele în diverse state membre care să creeze și mai multe probleme. Dar, în orice caz, aștept dezbaterea viitoare cu raportorii și Aștept, bineînțeles, și contribuțiile dumneavoastră individuale prin amendamente la raport. Sunt sigur că vom ajunge la un compromis acceptabil pentru toată lumea, pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să vă reamintesc că în 11 aprilie vom avea o audiere mixtă cu Comisia Jurii. Avem un termen pentru amendamente, 8 iunie, iar Președinta se corectează 25 aprilie. La ora 11. S-a schimbat pentru noi termenul. Următoarea reuniune, 10 aprilie. O seară plăcută, mulțumesc!